Meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, îmi face plăcere să vă salut la prima noastră ședință de după vacanță de vară. Văd că multe lume arată mai bine, mai bronzată, mai relaxată. Sper că ați folosit vacanța eh, de vară pentru a vă reface puterea. Unii dintre colegi uh, vor mai uh, sosi pe parcurs, însă haideți să ne folosim de timpul care ne-a fost alocat, pentru că președinția poloneză uh, este cu o agendă foarte încărcată. Azi, în mod excepțional, nu avem o schimbare a ordinii de zi, dar, iată o intervenție. Am întrebare Eh, săptămâna viitoare, joia, eh, spune domnul Rivic, avem doar o foarte scurtă eh, perioadă prevăzută pentru discuții. Cum vom face cu votul? Ar trebui să, ar trebui să știm din timp ce va fi inclus pe ordinea de zi. Bine? Mulțumesc. Da, sigur că da, spune președintele. Avem doar unele indicii, încă nu avem ordine de Uh, zi finală. În ce privește comunicările președintelui, uh, am doar o rugăminte la dumneavoastră. Am discutat uh, calendarul anului viitor cu coordonatorii, deci pentru anul 2012. Am și depus acest proiect de calendar și așa cum se întâmplă la noi în Parlament, Departamentul de Politici ne-a mai încurcat încă o dată calendarul, așa cum uh, suntem deja obișnuiți. Um, în multe cazuri, ședințele noastre de luni marți au fost mutate pe uh, miercuri și joi, cu mențiunea că uh, joi reuniunile se întind și până în după amiaza târzie. De aceea, am rugămintea să uh, neîmputerniciți să negociem încă o dată cu acest departament pentru politici pentru modificarea măcar a unora dintre aceste termene. Ehm, pentru că propunerea acestui departament de politici nu mi se pare tocmai uh, foarte matură. Deci ar, ar trebui să ne susțineți să revenim în unele cazuri la uh, reuniunile de lunea și marțea. Asta pentru că uh, joia după amiaza nu mai este atât de ușor să ne întâlnim. Sunt programate de obicei audieri în aceste după amieze de joi și dacă nu aveți obiecții, atunci um, Uh, mă bucur că susțineți uh, acest birou uh, și atunci vom proceda în consecință. Trecem la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi și îl salut pe domnul Chris Fontaine, președintele BEREC, OAREC în limba română, care ne va face într-o primă intervenție a domniei sale o prezentare a oficiului său, a OAREC, după care um, dăm cuvântul comisiei, uh, care ne va prezenta conceptul său pentru serviciile de roaming în telefonia mobilă și uh, după aceasta va reveni domnul Fontaine cu o a doua intervenție pentru a discuta uh, problema roamingului. Deci începem așadar cu prezentarea domnului Fontaine, președintele OAREC, asupra activităților OAREC. Domnule Fontaine, vă salut. Îmi face plăcere să vă salut în mijlocul nostru. Vă mulțumim că ați venit aici în mijlocul nostru și iată, vă dăm cuvântul. Good morning, ladies and gentlemen. And, uh... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, pentru introducerea noastră foarte amabilă. Ați fost. Mulțumesc uh, și că m-ați invitat aici, la reuniunea de azi. Credem că e foarte important, în calitate de președinți, copreședinți ai autorităților de reglementare Telecom, cu oarec să menținem contacte uh, în mod constant cu Parlamentul și cu Comisia și cu Consiliul și sper să o facem și în continuare. În primul rând, dați-mi voie să vă prezint un sinopsis al raportului anual uh, pe 2010 și al uh, activității noastre în, pe 2011. Suntem o organizație nouă, foarte nouă, și totuși facem progrese, după cum veți afla. Astăzi, după intervenția Comisiei, voi prezenta de asemenea Uh, baza uh, părerii noastre despre revizuirea regulamentului privind roamingul. Uh, sper că ne vom coordona foarte bine discursurile. Ieri am și publicat opinia noastră despre revizuirea regulamentului pentru roaming, să vedem ce s-a întâmplat în ultimul an, ultimul an și jumătate, în raportul anual pe 2010, care a fost adoptat în luna mai a anului curent. Eh, OARE, că anul trecut eh, a fost condusă de colegul meu din Irlanda, domnul John Doherty. Și după cum știți cu toții, 2010 eh, a fost anul în care s-au pus bazele OAREC. Și, sigur, activitatea s-a continuat în acest an. Multe din activitățile de anul trecut s-au referit la tranziția cadrului și uh, bazându-se pe uh, activitatea grupului uh, de autorități reglementare european, predecesorul OAREC. Organizarea muncii noastre s-a făcut pe trei direcții, armonizare în primul rând, apoi provocări emergente în al doilea rând și modificări la cadrul de reglementare în al treilea rând. Deci continuând ce am făcut încă din acest an, de la începutul acestui an. Acum, uh, în, ce privește armonizarea, am uh, întreprins deja măsuri în 2010 cu roaming internațional. Voi reveni la activitatea noastră uh, de anul trecut și de acest an. Apoi accesul la echipamente de, și rețele de noua generație, NGA, așa numite, este cel de-al doilea aspect foarte important al activității noastre pe această linie E vorba apoi și de uh, respectarea de către operatori a regulamentului actual și am, uh, ne-am referit și la posibila extindere a regulamentului uh, și asta este baza analizei pe care o voi prezenta în continuare în această dimineață. Noi am sugerat că există probleme structurale pe piață și am uh, declarat că fără schimbări structurale uh, prețurile vor mm, continua să crească și să se situeze cam la nivelul plafonului maxim. În ce privește accesul la rețele de uh, următoare generație, uh, am adoptat uh, legi importante în 2010, am publicat un raport uh, cu, care cuprinde experiențele până la ora actuală, uh, și pentru consumator mai ales, și uh, am văzut care sunt mecanismele de plată și am făcut și o recomandare Uh, ținând cont și de recomandarea din partea Comisiei uh, și uh, regulamentul modificat, după cum știți, a fost adoptat în septembrie. Asta ar fi prima linie. În al doilea rând, viitoare provocări. Pe de o parte, convergența, după cum știți cu toții, și neutralitatea sunt încă considerate ca priorități. În ce privește convergența, că a publicat un raport în, uh, cu privire la autonomie în contextul uh, analizei pieței benzii largi și un alt raport în legătură, un alt raport în legătură cu impactul ofertelor uh, cuplate. În iunie 2010 noi am publicat o analiză a legislației actuale în ce privește serviciile universale, deci am lucrat și pe asta, am scos în evidență diferitele strategii naționale, Uh, ca să încurajăm trecerea la banda largă. Iată un subiect care încă se află uh, pe primele locuri pe lista noastră de priorități. Dezbaterea privitoare la uh, neutralitatea rețelelor, după cum știți, s-a, s-au intensificat în 2010 ca reacție la consultările cu Comisia Europeană aici, noi am notat că nu am văzut foarte multe incidente în Europa până la ora actuală și majoritatea din acestea au fost uh, reglate, rezolvate fără nicio intervenție a legiuitorului. Efectele, uh, le, mă rog, pro, uh, regulamentului și a cadrului reglementar revizuit sunt subiectul muncii noastre în 2011. Apoi trecem la punctul al treilea, și anume cadrul de reglementare legal Acum o sarcină importantă a noastră a fost uh, anul trecut și în cursul acestui an să uh, înființăm uh, biroul OAREC la Riga, uh, a cărui baze au fost puse în 2010. Sigur, uh, am angajat și mai mult personal uh, în acord cu planning-ul și uh, sperăm să avem 20 de angajați la biroul din Riga până la sfârșitul anului. Până acum avem 8 oameni uh, angajați acolo, gata să uh, Uh, își uh, ocupe funcția conform articolului 7 și sperăm să funcționăm autonom în uh, cât de curând. Sperăm să avem și autonomie și deschiderea oficială la jumătatea lunii octombrie. Sper să participați la deschiderea aceasta care va avea loc la Riga. Odată cu înființarea uh, biroului OAREC, să introduc și noi proceduri. După cum poate știți, cea mai importantă e, e cea reprezentată de articolul 7 și articolul 7a, conform noului cadru. În cadrul articolului 7 și 7a, aceste proceduri spun că OAREC va trebui să evalueze deciziile uh, autorităților de reglementare individuale, care, sigur, uh, este o provocare pentru colegii de la OAREC, uh, și luăm uh, foarte în serios această sarcină noastră și sperăm să uh, ne facem treaba cât mai profesionist cu putință. Și uh, în curând vom aștepta primele notificări. A fost un val de notificări înaintea introducerii cadrului. Da? Așteptăm primele notificări în curând și vom monitoriza procedurile conform articolului 7 și vom raporta în fiecare an ce, ce se va întâmpla. Acum uh, permiteți-mi să trec la ce s-a întâmplat în 2011. Programul de lucru pentru 2011 a fost organizat uh, de-a lungul acelor trei linii pe care vi le-am prezentat, uh, armonizare, provocări viitoare și înființarea OAREC și a noului cadru. <clears throat> Sigur, voi menționa doar câteva subiecte, cele mai importante. În primul rând, sigur, activitatea asupra roamingului, vom, ne vom referi mai târziu la ea. Noi monitorizăm dezvoltările de pe piața internațională a roamingului și uh, angro și în detai. Și pe baza acestei monitorizări și analizei uh, publicate anul trecut, uh, noi am, ne-am elaborat opinia în legătură cu revizuirea regulamentului privind roaming. În al doilea rând, neutralitatea, din nou, e o prioritate de top. Noi continuăm să lucrăm și anul acesta pe probleme cum ar fi transparența, calitatea serviciilor și discriminarea. OAREC intenționează să lanseze o consultare publică în octombrie acestui an mai ales în ce privește probleme legate de transparență, legate de neutralitatea uh, rețelelor și, uh, sigur, și calitatea serviciilor și discriminarea și aici vom uh, publica documente până luna decembrie acestui an pe aceste subiecte. O altă prioritate a noastră e activitatea OAREC în legătură cu Mm, rețelele de uh, generație viitoare și bandă largă. Acum uh, elaborăm o analiză a instrumentelor utilizate de guverne și actori ai pieței ca să se uh, sporească utilizarea benzii largi. În acest an vom face recomandări pentru optimizarea utilizării acestor mecanisme. Și pregătim acum uh, o, un document în legătură cu uh, contabilitatea. Uh, aici e vorba, până la urmă, tot de accesul la uh, rețelele de generație viitoare. Dar vom organiza pe aceste subiecte consultări publice. Există o ușoară modificare a accentului în 2011 uh, și activitatea noastră din 2011 față de cea din 2010. Încercăm să uh, acordăm mai, cât mai multă atenție uh, pe uh, caracterul unitar al uh, remediilor. Aici am, anali- am uh, analizat implementarea pozițiilor comune pe care le-am adoptat, mai ales în ce privește accesul necuplat în bandă largă și am ajuns la concluzia că o revizuire a pozițiilor comune trebuie să fie făcută, revizuire care sperăm noi să ducă la uh, cât mai mare armonizare uh, care este necesară dacă vrem să și avem succes în munca noastră după cum a spus doamna comisar Crăs, nu e vorba de o abordare care să se potrivească tuturor, ci 27 de poziții diferite nu sunt bune pentru Europa. Asta încercăm noi să spunem și asta încercăm să rezolvăm. Ca președinte al OAREC, eu cred că uh, aici stă important, în asta constă importanța muncii noastre. Un alt aspect al activității noastre, care cred eu că e foarte important, e relația cu toți actorii implicați Poate ați remarcat că am menționat de câteva ori că am organizat consultări publice și facem acest lucru uh, cât de des putem. Aceste consultări fac parte, sigur, din activitatea noastră și uh, în urma lor uh, obținem informații neprețuite din partea tuturor actorilor implicați, inclusiv la nivel instituțional în calitate de președinte al OARE, încerc uh, pe cât posibil să iau legătura cu actorii implicați, uh, să obțin cât mai multe informații și sfaturi, particip la seminarii, la congrese și așa mai departe. Uh, din par- sigur, primesc invitații din partea EDNO, ECTA, asociații de profil, sigur, din partea tuturor celor interesați. Și cu asta, doamnelor și domnilor, ajung la încheierea prezentării mele succinte pentru că acum, uh, la nivelul conducătorilor OAREC, uh, stabilim o agendă pentru anii viitori. <clears throat> Încercăm să ne gândim pe o perioadă de 5 ani, într-o perspectivă de 5 ani, uh, odată cu deschiderea biroului de la Riga, vom vedea mai în detaliu această agendă strategică a noastră și vă aștept acolo, la jumătatea lunii octombrie. Și în, în concluzie, doamnelor și domnilor, uh, OAREC, sigur că are membri experimentați, dar încă este o organizație tânără, ca să spun așa, care încă are multe de dovedit. În 2010 noi ne-am bazat încă pe activitatea predecesorului nostru și doar în acest an uh, vom deveni operațional pe deplin. Gracias, presidente. Uh, bueno, yo primero que todo, pues quiero darle las gracias al señor Fontaine por estar aquí. Mulțumesc, ah, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i urez bun ah, venit domnului președinte al OAREC. Mulțumim pentru activitatea depusă în ceea ce privește roamingul și pentru acest raport care ne va, un sprijin, va fi un sprijin pentru activitatea noastră viitoare. Uh, Dat fiind prezența dumneavoastră aici, aș dori să vă adresez câteva întrebări. <clears throat> Spuneați că de la crearea că a trecut ceva timp și de aceea permiteți-mi să vă adresez câteva întrebări concrete legate de activitatea dumneavoastră. Ați amintit despre <clears throat> predecesorul dumneavoastră ca structură organizațională și mi-aduc aminte și de dezbaterile pe care le-am avut și care au dus la crearea OAREC. Pentru că se dorea să fie un organism comunitar, dar uh, cu o anumită independență sporită de legiuitor. Și acum mă întreb dacă se satisfac aceste dorințe în ceea ce privește independența și cum vedeți relațiile OAREC cu Parlamentul și cu Comisia și cu Consiliul. Și-aș dori să mai adaug o întrebare legată de funcționarea internă a OAREC. Cum se transpune, cum se pune în practică regulamentul? Spuneați că sunteți în mare mulțumit și că condițiile cadru sunt bune, însă Considerați că mai există o posibilitate de îmbunătățire a regulamentului, asta și din perspectiva viitoare revizuiri? Și în final, credeți într-adevăr că OAREC va avea o activitate eficientă pentru a nivela oarecum uh, discrepanța dintre interpretările naționale ale acestui regulament. Spuneți și de ideea finalizării pieței interne, însă ținând cont de evoluțiile pe termen mediu, putem pleca într-adevăr de la ideea acestei piețe interne în domeniul telecomunicațiilor? Doamna Tuia. La mia domanda si inserisce... Mulțumesc, salut și eu pe președintele OREC uh, și mă leg cumva de întrebarea doamnei Madurel, uh, și anume mă voi referi la rolul Oarec pentru a reduce diferențele între diverse uh, sisteme naționale care încă împiedică crearea acestei piețe unice europene. Și, domnule președinte, deși îmi dau seama că activitatea noastră se referă la o perioadă prea scurtă ca să poate, putem deja trage concluzii, dar vă întreb dacă procedura la care v-ați referit dumneavoastră, articolul 7, 7a al uh, cadrului de reglementare, e eficientă sau, în fine, așa și așa. așa că această formulă de revizuire ar fi doar uh, un examen uh, de curtezie, așa, uh, de curtoazie reciproc, um, care nu ar permite, până la urmă, AREC să intervină atunci când există situații în care autoritățile reglementare naționale um, sau nu sunt independenți din cauze politice sau nu au destulă autoritate nu își pot uh, desfășura activitatea normală a unei uh, autorități de reglementare națională. Există cazuri evidente, altele mai puțin evidente în țări în care există importante conflicte de interese între uh, participarea politică și în activitatea de afaceri. Deci eu, din experiența dumneavoastră, vă întreb care este experiența cu articolul 7? E pozitivă sau insuficientă, cum cred eu? Că eu aș fi preferat o autoritate europeană mai puternică și față de autoritățile naționale. Deci, din propria experiență dumneavoastră, m-ar interesa să știu ce, ce aveți să ne spuneți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rubi. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să vă felicit pentru acest uh, nou început Întrebarea mea se referă la rețelele de ultimă generație, care este situația cu neutralitatea rețelei, dacă va exista <clears throat> o diferență între aceste noi sisteme LTE, pentru care sigur că mai urmează să se stabilească standardele și credeți că se, va, <clears throat> se vor putea credea, se vor putea crea condițiile necesare astfel încât să fie îndeplinite toate dorințele utilizatorilor. Domnul Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi vorbi engleză, domnule Fontaine. În primul rând, aș dori să mă alătur și eu uh, întrebării colegului nostru olandez în ceea ce privește neutralitatea rețelei, pentru că spuneați că există câteva cazuri care ar putea fi soluționate fără intervenție din partea reglementatorilor. După cum știți, anumite state membre intenționează să ia măsuri în acest sens. Cum anume vom face față acestei situații? Pentru că dumneavoastră spuneați că puțini uh, folosesc uh, astăzi cuvântul armonizare, ceea ce este interesant, pentru că, așa cum spunea și doamna uh, Toia, Berec, ca sau OAREC ca organizație nu are puterea de a interveni de sus în jos. Pe de altă parte, însă, se concentrează totuși anumite competențe aici. Și a doua mea întrebare se leagă de acest aspect. Eu uh, întrevăd o anumită determinare în ceea ce uh, spuneți dumneavoastră credeți uh, că se dorește o armonizare de jos în sus pe chestiunile evidențiate uh, de dumneavoastră sau încercați să vă poziționați mai degrabă ca un fel de lider pentru a impulsiona autoritățile de reglementare care uh, sunt uh, puțin în urmă. <clears throat> Pentru că știți probabil că mulți dintre noi suntem în favoarea unei pieți armonizate. Vorbim până la urmă despre telecomunicații, unde nu există frontiere. Eu doresc însă să fiu încrezător că uh, opinia dumneavoastră este împărtășită și de ceilalți din Consiliul de Administrație. Doamna Herzog are acum cuvântul. Și eu uh, salut prezența în sala președintelui AUREC. Am o singură întrebare uh, de ordin general. În ce privește piața unii europeană în ce măsură există teritorii avansate sau teritorii mult dezavantajate care ar justifica niște măsuri specifice, speciale. Dacă ați putea să elaborați puțin pe această temă, vă rog, mulțumesc. Și ultima intervenție din partea doamnei Ticău. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau și eu uh, să mulțumesc uh, pentru informațiile prezentate. Îmi cer scuze că am venit puțin mai târziu. Nu am să repet ceea ce au spus deja colegii noștri vis-a-vis -vis de neutralitatea rețelei. Este extrem de important întâi și întâi să avem asigurată neutralitatea rețelei, dar în același timp să avem și acoperire de 100% în privința rețelelor de bandă largă. Uh, și uh, aș vrea să mă refer puțin și la regulamentul privind uh, roamingul, chiar dacă vom discuta imediat după. Regulamentul a fost introdus pentru că și a fost necesar pentru că piața nu funcționa corect. Regulile de competiție nu funcționau corect și de aceea a fost introdus primul regulament în 2009. Însă, la un moment dat, uh, Comisia a făcut o declarație prin care uh, a propus uh, ca, într-un viitor apropiat, prețul apelurilor, mesajelor, trans transmiterii de mesaje, transmiterii de date, prețul să fie același în roaming ca și pentru convorbirile sau pentru apelurile sau transmisiile naționale. Asta pentru că vorbim de o piață internă și atunci, uh, la nivelul pieței interne, ar trebui ca prețurile în roaming să, fie, uh, să nu fie mai mari decât cele de la nivel național. Aș vrea să știu părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de aceste întrebări. Mulțumesc. So, damit uh, darf ich dann zu einer Cu aceasta dau domnului Fontaine cuvântul pentru un răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc, doamna de Castillo, pentru cuvintele de bun venit. Nu știu dacă se cuvine sau nu să-i răspund domnului Van Nistelrooy în uh, neerlandeză sau nu. Uh, mă rog, uh, o să-i răspund în engleză dacă nu mi-o luați în nume de rău. Mă veți înțelege mai bine. Ați uh, vorbit despre chestiunea uh, extrem de politică uh, discutată în Parlamentul olandez momentan. Noi însă nu suntem politicieni. Noi uh, considerăm că este încă prea devreme să discutăm chestiuni atât de individuale în uh, uh forurile legislative naționale, câte vreme uh, cercetarea este încă în curs. Însă, problema neutralității de rețea este foarte importantă. Oamenii trebuie să știe pentru ce plătesc, ce eh, servicii primesc pentru banii pe care îi eh, eh, plătesc. Um, sigur că reglementarea totală poate nu este necesară și poate că veți găsi că unele din acțiunile pe care le propunem sunt, um, sunt puțin premature. Însă, în același timp, nu vedem ca acțiunea Parlamentului olandez să fi fost urmată de cineva și tocmai de, de altcineva. Și uh, în acest context, noi la OAREC, uh, ca for independent uh, tehnic, încercăm să ne concentrăm mai mult pe asupra problemelor tehnice. Adică să păstrăm internetul deschis pentru toată lumea, ce fac apoi operatorii este o chestiune politică din, în care noi nu ne, ne băgăm. Este, este o chestiune a politicienilor să decidă cum anume vor să reglementeze accesul. Noi, din punct de vedere tehnic, vrem doar să ne asigurăm că toată lumea are acces egal și de plin. Dacă, de exemplu, priviți dezbaterea din Statele Unite, uh, atunci uh, uh, observăm că, uh, de exemplu, în comparație cu Europa, problemele sunt cu totul și cu totul altele mult mai grave. Doamna Madurel, dumneavoastră ați vorbit despre independența OAREC. Cred că această temă este una de importanță centrală. Sigur că avem 27 membri observatori în Uh, Consiliul de Administrație al OAREC și uh, colegii din Parlament vor ști probabil că uh, se vorbește foarte mult despre cât de mult ar trebui folosit articolul 7 pentru a reglementa mai mult de la nivel central, respectiv a, a dereglementa acest sector. În reuniunile pe care noi ne, le organizăm, suntem conștienți de această chestiune. Și știm foarte bine că dacă nu arătăm că suntem uh, profesioniști și independenți, neutri din punct de vedere uh, politic, atunci uh, ne vom alege cu uh, critici severe și cu o revizuire a uh, statutului nostru. Deci colegii noștri sunt cu totul și cu totul uh, conștienți de faptul că suntem priviți din toate părțile, că suntem urmăriți în modul în care uh, uh, aplicăm articolul 7 și colegii noștri sunt foarte conștienți în legătură cu consecințele sfaturilor consilierii noastre pe care o oferim în temeiul articolului, în temeiul articolului 7 acest peer review, uh, această examinare, evaluare între egali uh, în temeiul articolului 7 poate fi suficientă uh, pentru distanțare și pentru a păstra o echidistanță, dar este și necesară. Acest test este unul important pentru mine ca președinte, pentru că avem nevoie de o majoritate de două trăim pentru uh, adoptarea unui aviz. Este o majoritate calificată uh, foarte importantă și, și este uh, foarte dificil uneori să obții o majoritate de două treimi pentru chestiuni care pentru unii în colegii din bordul nostru sunt foarte importante. Deci, noi deocamdată așteptăm să primim primele notificări în uh, baza articolului 7 și atunci vom putea să răspundem la aceste uh, întrebări. <clears throat> Dar cu siguranță că vor exista notificări către comisie, cu siguranță că vor apărea investigații și în aceste investigații intenționăm să demonstrăm tocmai că suntem competenți pe plan profesional și că suntem, suntem independenți și prin majoritatea calificată de două treimi în avizele noastre vom demonstra uh, clar acest lucru. Deci colegii de la BEREC uh, colegii de la OAREC știu foarte bine că dacă nu Uh, nu prestează o muncă de calitate ireproșabilă, atunci vom avea o foarte mare problemă. Sigur că încă rămâne de văzut în ce măsură o majoritate calificată de două treimi la un aviz rămâne sau nu un obstacol în uh, activitatea noastră. Deci, deocamdată este prematur să mă pronunț în această privință. M-ați întrebat și despre piața internă în acest sector. Uh, noi nu suntem în măsură să creăm o soluție unică pentru toată lumea, pentru că circumstanțele geografice, demografice sunt foarte diferite de la stat membru la stat membru. De aceea, ceea ce cred eu că trebuie să facem este să vedem uh, în ce măsură anumite măsuri a unui uh, uh, organism de reglementare național se pot aplica în, de către alt operator în condiții similare. Deci dacă circumstanțele sunt uh, identice, atunci credem că uh, merită să implementăm aceleași măsuri. Dacă acestea s-au constatat deja. Uh, s-a mai pus o întrebare în legătură cu uh, eficacitatea uh, articolului uh, 7. Uh, um, Cred că răspunsul meu este același ca și cel oferit doamnei Madurele. Încă n-am avut șansa să uh, dovedim ce știm, dar va trebui să așteptăm primele notificări pentru a arăta că uh, avem o justificare uh, dincolo de uh, serviciul, să spunem așa, adus uh, politicienilor în acest uh, domeniu tehnic. În ce privește uh, slăbiciunile și provocările cu care suntem confruntați, cred că sunteți și dumneavoastră conștienți că trebuie să existe o, o, o presiune din partea uh, colegilor de breaslă, uh, peer pressure, uh, pentru, a, pentru a merge înainte, pentru a fi competenți. Apoi, uh, OAREC nu face parte din niciun fel de departament de standardizare. Noi suntem un uh, organism de reglementare uh, a pieței. Am vorbit deja înainte de această reuniune despre ENISA, despre aspecte de securitate și așa mai departe, dar deocamdată uh, activitatea noastră este doar de evaluare și reglementare a pieței. Deci îmi pare rău, dar nu pot să răspund uh, în mod uh, direct la întrebarea pe care mi-a spus. Domnule Lambert, mi-ați spus că folosesc cuvântul acesta care începe cu H, armonizarea. Um, acest cuvânt, armonizare, nu înseamnă neapărat că toată lumea face același lucru peste tot, dar uh, înseamnă poate însemna, între altele, că în circunstanțe similare sau identice se aplică reglementări similare sau identice. Și eu cred că o autoritate de reglementare, un organism de reglementare ca OAREC are tocmai rolul de a defini care sunt aceste circunstanțe eh, identice, eh, fără a interveni în plan eh, politic. Eu eu uh, sunt convins că colegii mei de la OAREC uh, vor oferi uh, uh sfatul lor și consilierea lor de specialitate, inclusiv uh, politicienilor, dar uh, în primul rând autoritățile reglementare naționale. Apoi, doamna Herzog, m-a întrebat dacă piața europeană este, poate fi considerată deja unică sau nu. În uh, sectorul uh, telecom încă suntem departe de o piață unică, atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere tehnic. Deci uh, Uh, avem suficiente provocări cărora uh, va trebui să le facem față și vom vorbi în cele ce urmează despre unele dintre acestea. Doamna Țicău a spus că neutralitatea este uh, foarte importantă și eu susțin același lucru că anume uh, Eh, trebuie să ne distanțăm puțin de dezbaterea politică și să revenim la eh, fapte, la statistici, la analiza lucidă a pieței, îndepărtându-ne de discuția eh, atât de polarizată în prezent. În ce privește roamingul, cred că vom mai reveni în cursul acestei dimineți la întrebarea noastră și dacă mă întrebați dumneavoastră în ce măsură Uh, reducerea costurilor pentru roaming la nivelul uh, apelurilor uh, naționale face parte din agenda digitală a doamnei Cruz sau nu. E, eu pot să vă spun doar atât că noi susținem această agendă digitală propusă de doamna comisar Cruz. Eu cred că am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc deocamdată, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Fontaine, pentru această dezbatere de, pe fondul problemei și acum îmi permit să dezbat, să deschid dezbaterea privind regulamentul Roaming 3. Îl salut pe domnul Vesa Terava din partea Comisiei Europene, care ne va face o prezentare a propunerii de regulament pe tema roamingului. Într-o a doua fază, apoi vom da încă o dată cuvântul uh, reprezentantului OAREC uh, pentru a ne prezenta poziția sa față de regulamentul propus. Aveți uh, cuvântul, domnule Terava, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. <coughs> Good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Dați-mi voie să verific dacă se vede prezentarea mea. Eu consider că e un moment foarte bun uh, ziua de azi pentru a explica în detaliu propunerile noastre pentru nou regulament privind roamingul. După cum a menționat domnul Fontenu, AREC și-a adoptat opinia ieri și cred că pe această bază putem avea un dialog foarte fructuos și o discuție foarte bună în legătură cu propunerea noastră, să vedem cum s-a început și să vedem ce ne putem aștepta să se întâmple în viitor pe piața roamingului dacă vom adopta propunerea Comisiei. Eu intenționez în cursul acestei prezentări să explic propunerea noastră pe baza evaluării de impact pe care am făcut-o, cu o justificare și uh, cu motivele uh, propunerii de înainte, Cred că e important să vedem și ce se întâmplă cu situația de pe piața roamingului și de asemenea să vedem care sunt evoluțiile competiției pe uh, această piață până acum. Dacă examinăm piața roamingului, cred că trebuie să vedem care sunt dimensiunile acestei piețe. Vorbim despre o piață de 5 miliarde de euro aproximativ Eh, în eh, Uniunea Europeană, roamingul reprezintă 4% din veniturile totale din, eh, ale operatorilor de telefonie mobilă. Acum, dacă examinăm cum se împart diferitele servicii, serviciile vocale reprezintă încă 71% din toate serviciile de roaming dar transmisia de date reprezintă acum uh, cam 20, uh, un puțin, mai puțin de 20%, dar crește rapid această cifră a transmisiilor de date. Și ăsta este principalul mesaj aici, cred eu, că trebuie să ne gândim că serviciile de roaming privind uh, datele joacă un rol din ce în ce mai important pe piață și asta probabil va continua și pe viitor, această tendință. Uh, regulamentul actual uh, solicită o revizuire din partea Comisiei a regulamentului privind roamingul până la sfârșitul lunii iunie din acest an. Noi, sigur, am organizat anterior consultări publice la sfârșitul uh, anului trecut și până la începutul acestui an. Am făcut o evaluare de impact și pe baza acestora, acestei analize, ne-am pregătit raportul uh, privitor la funcționarea regulamentului și, sigur, am, am elaborat și propunerile noastre noi pe data de 6 iulie anului curent. Să vedem care e situația cu uh, concurența pe piața roamingului. Dacă privim regulamentul și funcționarea acestuia, putem ajunge la concluzia că s-a respectat bine uh, plafonul prețurilor, operatorii respectă regulile, prețurile au scăzut, uh, însă sunt prea aproape de uh, plafon până la urmă. Concluzia e clară și e împărtășită cu aproape toți actorii implicați, și anume concurența după cum a spus și domnul uh, Fontaine în această dimineață, uh, problemele structurale pe piața roamingului încă uh, există, în ciuda concurenței. Deci regulamentul actual a adus beneficii pentru consumatori, însă există și probleme structurale care au rămas nerezolvate. Asta sigur constituie și baza pentru propunerile noastre noi. Dacă examinăm puțin, iată, vedeți aici un grafic, dacă vedem care este situația de pe piața roamingului, ce privește, cu ta- ce privește tarifele, iată, ă, tabelul ne arată că operatorii încă taxează serviciile de roaming ă, prea aproape de ă, nivelurile maxime. E vorba de serviciile vocale. Și consumatorii nu au beneficii de tras de pe urma acestor prețuri plafoanele, uh, dat uh, fiind uh, situația actuală cu lipsa concurenței, iată, operatorii nu au nicio, niciun stimulent de a scădea mai mult prețurile dincolo, față de aceste plafoane. Dacă vedem și prețurile pentru date, iată, primele două coloane reprezintă prețul cu amănuntul, și ultimele două reprezintă uh, prețurile angro. Deci, vedeți că au scăzut toate prețurile totuși și încă există totuși o diferență uriașă între uh, prețurile cu amănântul și angro. În termeni relativi, uh, această diferență chiar a crescut. Dar în medie, consumatorul plătește mai mult de un euro și uh, angro uh, se fac uh, contracte uh, mai puțin de 50 sau de 40 de euro cenți pentru uh, megabyte per megabyte. În uh, evaluarea noastră de impact, sigur ne-am bazat foarte mult pe datele colectate și analizate de OAREC care a fost foarte util, ne-a oferit informații foarte uh, utile. Dacă vedem uh, costul serviciilor de roaming, există estimări pentru diferite servicii. Uh, se vede cât ar costa aici pentru o limită a serviciilor de roaming, uh, apoi de SMS și cât ar costa pentru megabyte-ul de date. Și vedem că aceste costuri sunt uh, scăzute față de prețurile pe care le vedem acum pe piață. Sigur, acestea sunt niște estimări ale OAREC, care spune că um, costul uh, angro va fi între 5 și 8 eurocenți dacă uh, luăm în considerare costul cu amănuntul și pentru SMS-uri ar însemna 1,2-2 eurocenți per SMS. Și pentru date vorbim sigur, de 8 uh, până la 12 eurocenți. So, on that basis it's clear... Așadar, uh, acestea fiind spuse, e clar că avem nevoie de aceste măsuri, avem nevoie de uh, un regulament pentru o mai bună concurență. Dar să vedem și care sunt obstacolele în calea concurenței. Pot fi divizate, cred eu, pe trei categorii. Avem obstacole strategice, avem uh, obstacole legate de reglementare și apoi avem obstacole structurale în calea concurenței. Evaluarea de impact ne-a permis să identificăm mai precis specificitățile pieței roamingului și uh, lipsurile de pe această piață. Aceste defecte ale pieței sunt de naturi diferite care țin și de piața uh, angro și de piața în detai la nivelul consumatorilor Mm, din păcate, aceștia nu prea au de ales în ce privește serviciile roaming. În primul rând, pentru că e vorba de, doar de o singură componentă a uh, pachetului de servicii mobile, de telefonie mobilă, apoi există și o lipsă a transparenței. Uh, sigur, a, com, uh, analizarea tarifelor cere foarte mult timp și apoi tarifele sunt doar un element din această lungă listă a serviciilor decuplate. Noi credem că ar am putea să uh, facem prin acest regulament ca roamingul să fie uh, considerat un standard. Apoi, la nivelul operatorilor, excluderea uh, unor anumiți operatori din piața angro duce la probleme, pentru că, până la urmă, acești operatori nu pot negocia direct cu operatori de telefonie, de, de telefonie mobilă străini și trebuie să-și utilizeze serviciile gazelor și acolo nu există regulamente, nu, există, nu sunt reglementate prețurile. Și apoi, situația e agravată de faptul că nu există un substitut pentru uh, serviciile de roaming la acest moment. Există, sigur, tehnologie la dispoziție, uh, poți cumpăra o cartelă SIM locală sau uh, serviciile VoIP poți utiliza sau serviciile internet, dar aceste alternative care există deja astăzi nu pot fi considerate ca fiind niște substitute eficiente, ci doar uh, măsuri, servicii complementare, suplimentare la serviciile de roaming. Fapt este că aceste servicii de roaming uh, utilitatea lor e că sunt foarte ușor de folosit, sunt foarte practice. Dacă folosești alternativele, întotdeauna uh, ai nevoie de un efort suplimentar. Și sigur că aceste alternative, din acest motiv, nu sunt uh, o amenințare la adresa supremației roamingului. Așadar, pe această bază am făcut, uh, ne-am elaborat propunerea care credem noi că e o, repetită abordare competitivă. Noi propunem să extindem uh, uh, domeniul de aplicare și durata regulamentului pentru 10 ani până în uh, 2022 și credem că e o măsură importantă, mai ales pentru că noi introducem măsuri structurale, e important să avem, să dispunem de o certitudine legală și de investiții pentru actorii de pe piață, uh, Uh, ca aceștia să poată beneficia de, mă, de măsurile structurale și să fie activ pe piață. Deci această nouă abordare o numim noi o abordare hibridă pentru că uh, cuprinde elemente structurale uh, care duc la o mai mare libertate de alegere pentru consumatori pentru serviciile de roaming și cu timpul vor deveni stabile. Și apoi, pe de altă parte, avem nevoie de plafoane de prețuri sigure până când soluțiile structurale devin uh, eficiente, inclusiv cu uh, serviciile de uh, uh date uh, în roaming. Dacă vom examina în detaliu măsurile structurale pe care le propunem acum, noi credem că acestea vor stimula și oferta și cererea pentru serviciile de roaming. În ce privește oferta, propunerea noastră ar facilita ca operatorii alternativi să pătrundă pe piața roamingului, mai ales operatorii de rețea ar trebui să dea uh, acces a acestor, să acorde accesul operatorilor alternativi, telefonie mobilă virtuală, uh, toți cei care sunt interesați de a avea acces la aceste uh, rețele pentru a oferi servicii de roaming și uh, ar trebui să se reglementeze și prețurile angro în uh, conformitate cu regulamentul nostru. Uh, măsură care ar facilita uh, accesul pe piață uh, a operatorilor alternativi uh, cu servicii de roaming. În ce privește cererea acum, noi dorim să existe mai multă transparență și consumatorul să aibă mai multă libertate de alegere. Cu propunerea noastră am oferit consumatorilor dreptul de a, de a alege un furnizor alternativ de servicii de roaming și atunci, sigur, ă, prețurile ar putea scădea. În același timp, ă, consumatorii și-ar putea menține și furnizorii obișnuiți, dacă sunt mulțumiți de serviciile naționale a acestora, ă, îi vor folosi și pentru serviciile de roaming. Sau, mă rog, vor apela la aceiași operatori și pentru serviciile de roaming. După cum am spus deja, în același timp, trebuie să ne asigurăm că uh, există și protecția consumatorilor. Trebuie să avem măsuri de protecție pentru aceștia. E clar că măsurile structurale vor avea nevoie de timp pentru a fi uh, implementate. Noi trebuie să ne asigurăm că există stabilitate și predictibilitate pentru operatori și o protecție a consumatorului în orice moment. We propose is that the retail price caps deci propunem ca uh, aceste plafoane de prețuri să rămână uh, până în 2016 uh, pentru vânzările comandantul ca o măsură de siguranță și apoi sperăm că uh, măsurile structurale vor reduce la o mai, o mai mare competiție și vor scădea prețurile, astfel încât aceste plafoane să poată fi eliminate. Însă, dacă acest lucru nu se va întâmpla, noi propunem, de asemenea, o revizuire de plină în 2015, deci o revizuire totală, care uh, ar fi o bază pentru evaluarea uh, situației de pe piață, cu, să vedem care va fi atunci concurența și nivelul prețurilor. Și dacă atunci vom vedea că noi vom fi fost prea optimiști, atunci se vor putea uh, lua măsurile necesare. Am auzit aici și critici Cred că domnul Fontaine se va ocupa de această problemă în uh, răspunsul său, în prezentarea sa, cu revizuirea din 2015. S-a spus că ar fi prea devreme 2015 ca să evaluăm dacă aceste măsuri structurale sunt eficiente. Sigur că uh, ăsta este un subiect de dezbatere și va, îl va constitui și, pe, și în următoarele luni, dar pe de altă parte doresc să subliniez că dacă aceste măsuri structurale pe care le propunem constituie o amenințare la adresa uh, concurenței, atunci uh, piața va uh, reacționa, sigur, încă de la început. Deci, dacă piața reacționează, atunci vom percepe aceste modificări deja până în 2015. Deși s-a spus că 2015 e prea devreme, eu cred că nu. Așa stau lucrurile. Se poate face o evaluare. Then, uh, on, on data, în, ceea ce în ceea ce privește roamingul de date, așa cum vă spuneam și cum am văzut uh, și din uh, prezentări, există o diferență foarte mare între marjele de rom, marjele pentru uh, angro și cele pentru undetail. De aceea propunem să extindem aceste plafoane de preț și pentru serviciile de roaming în detail până în momentul în care soluțiile structurale vor deveni eficiente. Și aici propunem o soluție flexibilă astfel încât serviciile de date și prețurile aferente să se situeze undeva la 0,5 euro pe megabyte până în 2014. În ceea ce privește valoarea de impact, am evaluat o serie de opțiuni diferite. Le-am evaluat uh, din perspectivă calitativă, am evaluat de asemenea și impactul economic și uh, Uh, beneficiile sociale pentru câteva dintre aceste opțiuni și am dat și o estimare în ceea ce privește costurile de implementare a opțiunilor pe care le propunem. Așa cum vă spuneam, am avut o listă întreagă de opțiuni, începând de la menținerea abordării actuale, a renunțării la măsuri de reglementare per ansamblu, apoi abordări bazate pe plafoane de uh, preț și abordări similare uh, celor existente pe piețele naționale. Apoi am analizat și uh, chestiunile care puțin de roaming și de roamingul de date. Mă voi concentra în cele ce urmează asupra unui număr de trei opțiuni care au ajuns pe lista noastră scurtă după evaluarea tuturor uh, opțiunilor existente. Astfel încât uh, trei dintre acestea s-au calificat pentru evaluarea finală. Prima dintre aceste opțiuni ar fi de a menține actualele plafoane de preț a trebuit să evaluăm anumite opțiuni uh, vis-a-vis -vis de o linie de referință. Și am luat așadar actualele plafoane de preț ca linie de referință pentru plecare. A doua opțiune o constituie plafoanele de preț ajustate în jos. Este vorba de o reglementare a prețurilor finale la nivel nivelul serviciilor în detai, unde plafonul de preț s-ar situa foarte aproape de costurile estimate. Iar a treia opțiune este o combinație între măsurile structurale și păstrarea plafanelor de preț. Dacă analizăm cele trei opțiuni din punct de vedere calitativ și menținem abordarea actuală, constatăm și din experiența trecutului că nu există o tendință semnificativă de descreștere a prețurilor la nivelul uh, serviciilor în detail și nu există suficiente stimulente pentru penetrarea pieței de uh, roaming în, în detail. Desigur, prin uh, introducerea unor plafoane de preț pentru serviciile de date, beneficiile uh, ar fi împărtășite de mulți consumatori, însă trebuie să ținem cont de faptul că ar fi doar un efect temporar, nu ar stimula competiția și nu ar aduce soluții structurale. De aceea este se pune un semn de întrebare dacă acest lucru ar fi în concordanță cu deciziile Curții Europene de Justiție cu privire la roaming. Aceste, această reglementare a prețurilor finale ar trebui să aibă un caracter temporar. O ultimă uh, măsură sau opțiune a măsurilor structurale și menținerea uh, <clears throat> plafonurilor de preț. Considerăm că uh, ar exista un impact semnificativ asupra competiției în uh, piața de roaming și ar uh, fi și o soluție competitivă și durabilă fără nevoia de a menține o reglementare de preț pe termen lung. Uh, acest lucru cuplat și cu obligația de acces pentru uh, operatorii angro, astfel uh, fiind garantată o o gamă mai mare de opțiuni pentru oferte competitive, ceea ce până la urmă poate ar duce și la crearea unor operatori de roaming pan-europeni. Pe de altă parte, există și opțiunea de separare a activităților în greu și în detaliu. De ce? Pentru că constituie o parte esențială a soluției pe termen lung, pentru că accesul doar în rețelele angro nu ar uh, fi o soluție pe termen lung pentru piață. Ar oferi așadar posibilitatea pentru utilizatori să selecționeze și un operator de roaming alternativ, ar uh, duce la mai multă transparență pentru consumatori. Sigur, uh, vom auzi și uh, voci critice vis-a-vis -vis de această propunere, care vor spune că oamenii nu vor încerca să compare toate prețurile și că ar fi mult mai simplu pentru ei să-și păstreze același furnizor uh, pentru servicii naționale și pentru roaming. Cred că cheia aici, așa cum vă spuneam la început, uh, este uh, și aici uh, creșterea simțitoare a nevoilor de roaming de date. Însă prețurile pe acest segment de servicii sunt mult mai ridicate decât pentru roamingul de voce. Iar consumatorii uh, reacționează și dacă vor beneficia de transparență și dacă trecerea de la un operator la altul va fi facilitată, desigur vor proceda și la astfel de opțiuni. Și cum vă spuneam, acest lucru ar trebui făcut de așa manieră încât să fie ușor de uh, folosit pentru consumatori. Ar trebui de asemenea să existe alternative. Consumatori Consumatorul ar putea opta pentru furnizorul de roaming alternativ, consumatorul și a păstra același număr în aceeași cartelă SIM și ar trebui de asemenea să existe și posibilitatea de a trece de la un operator la altul oricând. De asemenea, doresc să subliniez faptul că uh, Proiectul de regulament este neutru din punct de vedere tehnic în ceea ce privește metodele de implementare. Avem pe de o parte soluția IMSI dublu, însă și altele. Am încercat să oferim posibilități pentru o competiție reală pe piața de roaming. Acum, în ceea ce privește plafoanele de preț uh, tranzitorii, vă spuneam de ce, este nevoie de acestea pe perioada implementării soluțiilor structurale, care vor necesita ceva timp. Și aici doresc să mai evidențiez faptul că plafonele de prefeț, preț oferă această plasă de siguranță. Noi considerăm că costurile se situează cu mult sub aceste plafoane și de aceea uh, până în 2016 credem că aceste prețuri vor continua să scadă. Acum, în ceea ce privește impactul economic, am dezvoltat un model economic pentru evaluarea diferitelor opțiuni și am încercat să determinăm efectul diferitelor opțiuni reglementative în ceea ce privește veniturile și uh, surplusurile. Am estimat uh, Uh, cifra de afaceri per uh, sector de asemenea. Și dacă analizăm cele trei opțiuni, sau respectiv uh, principalele două, pe care le comparăm cu scenariul referință, constatăm că plafonarea prețurilor, care ar face ca prețurilor să fie aproape de costuri, ar aduce cele mai multe beneficii pentru consumator pe termen scurt. Însă trebuie să ținem cont de faptul că nu va fi o soluție pe termen lung și a treia opțiune, cea de separare a activităților, este o alternativă viabilă, nu atât de eficientă pe termen scurt ca cea a plafonării prețurilor, însă vă spuneam că prețurile considerăm că vor, vor scădea considerabil, ceea ce va duce și la mai multă concurență și la mai multe beneficii sociale pentru consumatori. Acum, dacă analizăm costurile de implementare, aceste estimări se bazează pe soluția IMSI dublu, o soluție tehnică pe care am introdus-o în propunerea noastră. Vă spuneam că suntem deschiși și pentru alte soluții, însă trebuie să ne asigurăm că acestea aduc uh, beneficiile uh, concurențiale uh, aferente pe piața de roaming. Conform estimărilor industriei, costurile de implementare ale separării s-ar cifra la 300 de milioane, uh, ceea ce s-ar traduce în mai puțin de 10% din veniturile anuale din roaming și uh, mai puțin de 0,2% din uh, veniturile anuale totale. Aceste costuri vor apărea o singură dată și vor crea și baza pentru o concurență durabilă și de aceea trebuie să evaluăm aceste costuri într-un orizont de timp mai lung. Și dacă ținem cont de toate aceste elemente, considerăm că este o investiție profitabilă pentru a face piața de roaming mai concurențială și uh, pentru a introduce o concurență durabilă. În final, considerăm că măsurile structurale oferă uh, soluția pentru o piață mai concurențială, vor oferi mai multe opțiuni pentru utilizatorii de roaming și vor uh, avea ca rezultat și un uh, mediu de reglementări mai stabil pe termen lung. În plus, consumatorii vor beneficia de prețuri mai scăzute datorită concurenței crescute. În final, doresc să spun că am constatat așadar că piața de roaming, mai ales de date, nu funcționează. Regulamentul din 2007 a adus anumite beneficii pentru consumator, însă nu a soluționat problemele structurale ale acestei pieți și de aceea trebuie să venim cu soluții care să abordeze problemele structurale ale pieței de roaming. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, și eu pentru această prezentare extrem de detaliată și fără prea mult zăbovire dau cuvântul domnului Fontaine pentru a-și prezenta avizul față de această uh, propunere. I'm forced to leave. Îmi pare rău, domnule președinte, că trebuie să vă comunic că trebuie să plec înainte de 11.30. Uh, am uh, doi colegi uh, care mă însoțesc, Jim Niblet și un altul care cu siguranță că vor putea ajuta în cel ce urmează dacă mie nu-mi rămâne timp. Dezbaterea este lungă și complicată și în niciun caz nu este încheiată Vreau să continui cu uh, cele prezentate în prima mea intervenție. Suntem uh, determinați și hotărâți să uh, susținem instituțiile europene, atât Comisia, cât și Parlamentul și Consiliul în negocierile ce vor urma pe viitor. Am publicat ieri avizul pe care noi eh, îl redactasem încă în decembrie eh, pentru comisie în ce privește eh, roamingul. Apoi am revenit în februarie în, pe această temă la nivelul negocierilor și acum, iată, avem o analiză tehnică a propunerii comisiei. După cum vă spuneam, ieri am publicat această poziție pe site-ul nostru web și cu siguranță că va fi utilă această analiză în uh, cele ce urmează, în special pentru comisie. Câteva detalii um, după care voi vorbi și despre viziunea noastră privind um, uh, viitorul uh, pieței telecomunicațiilor mobile, așa cum o vedem noi. De asemenea, vreau să vă prezint o viziune privind uh, a, a OAREC privind roamingul în următorii 10 ani. În ce privește uh, roamingul și prezent, propunerea comisiei, împărtășim multe din opiniile acestea, dar avem și unele opinii diferite pe anumite teme. În ce privește uh, creșterea transparența uh, prețurilor uh, și creșterea competiției, obiectivele noastre sunt identice cu cele ale comisiei. În ultimii 5 ani, regulamentul uh, privind roamingul, într-adevăr, a adus beneficii serioase pentru consumatori și uh, i-a și protejat de acel șoc al facturilor care la început a fost extrem de grav. Uh, încă însă există o mare uh, falie între uh, prețuri și uh, costuri pe piața noastră. Considerăm că așadar este necesară o reglementare pe piață și considerăm asemenea Comisiei că uh, piața nu va fi în măsură să se autoreglementeze astfel încât cetățenii să aibă prețuri rezonabile. Va trebui să existe o reglementare a prețurilor la uh, consumatorii finali și, și va trebui, vor trebui să existe și reglementări privind marja Eh, dintre eh, costurile și prețurile acestor eh, servicii. Deocamdată însă această marjă este foarte, foarte mare și tocmai de aceea abordarea noastră este aceeași ca și a Comisiei, adică până în 2015 uh, prețurile să se uh, niveleze cele pentru convorbirile naționale și cele în roaming. Uh, de asemenea, există și acel Single European Tariff, tarif european une, care are, ar putea oferi în ce privește serviciul de date, de roaming, un o siguranță pentru cetățeanul și consumatorul european. Într-o piață în curs de dezvoltare, segmentul de transfer de date este foarte important. Și de aceea marja dintre costurile și prețurile serviciilor de date în roaming pe noi ne preocupă foarte mult nu peste tot există aceste servicii și nu peste tot uh, uh, prețurile pentru aceste servicii sunt uh, rezonabile, uneori sunt extrem de mari atunci când clienții folosesc traficul de date în roaming. Însă credem că aceste prețuri ar putea să impedimenteze dezvoltarea, dezvoltarea pieței transferului de date și de aceea trebuie să exercităm o oarecare presiune asupra pieței pentru a preîntâmpina această frână, pentru a preveni o frână în calea dezvoltării sectorului. De asemenea, nu vrem să avantajăm uh, sau să dezavantajăm anumite segmente de uh, consumatori uh, mari și medii. Deci uh, există foarte multe uh, piețe în curs de dezvoltare care nu beneficiază încă de telefoanele inteligente capabile să uh, realizeze transferul de date. Și aici vrem să ajutăm dezvoltarea pieței. Noi avem încrederea la oare că operatorii vor încerca să rezolve această situație și că vor încerca să ofere acces, să faciliteze accesul la serviciile de date, inclusiv cele în roaming. În ce privește măsurile structurale, nimeni nu dorește o reglementare rigidă structurală și de aceea spunem asemenea comisiei că trebuie, pe lângă plafonarea prețurilor, găsite și soluții alternative pentru că pe, care, care să ajute la autoreglementarea pieței. Deci avem nevoie de o soluție care să faciliteze în mod rapid uh, și foarte prompt uh, accesul uh, la rețelele de nouă generație. Costurile de roaming scăzute ar putea să, stabile, să, să stimuleze acest proces, iar tariful european unic este o altă măsură plauzibilă. Deci este o măsură a cărei implementare uh, pe departe nu uh, valorează atât de mult cât uh, beneficiile pe care le-ar putea avea piața de pe urma acestei implementări. Trebuie găsită o soluție așadar care, pe de o parte, ar crește competiția și concurența pe piață, pe de altă parte ar oferi beneficii nete consumatorilor. Am evaluat o serie de soluții uh, structurale în rapoartele noastre din decembrie și uh, din februarie. Nu întotdeauna le-am găsit uh, satisfăcătoare pe cele prezentate de comisie. Soluții sunt multe, IMS este una, decuplarea este o alta. Însă, noi suntem ceva mai precauți în legătură cu uh, beneficiile ce ar putea fi așteptate de pe urma acestei uh, uh, decuplări. Sigur că aceste măsuri vin în completare la plafonarea, la blocarea prețurilor, respectiv reducerea prețului maxim pentru anumite servicii acest lucru ar putea să uh, stimuleze uh, operatorii să ofere la pachet uh, servicii la prețuri mai bune. MNO sau MVMO, aceste servicii sunt altele care mai pot completa această gamă de măsuri însă beneficiile vor apărea doar uh, pas cu pas și um, nu uh, imediat. Soluțiile sunt uh, uh, energointensive, costă mult și durează până sunt implementate, atâta uh, timp cât, uh, cât uh, ele sunt în curs de implementare, nu putem să ne așteptăm la beneficii uh, majore. Noi considerăm că este încă prea devreme să uh, declarăm o soluție sau altă soluție panaceu pentru uh, problema actuală. Uh, soluțiile trebuie luate pas cu pas. De aceea, în documentul nostru, spunem foarte clar că decizia privind o soluție structurală, oportună, va fi luată doar atunci când va fi foarte clar că această soluție va fi în beneficiul tuturor categoriilor de consumatori. Pentru că pentru că nu se poate să împărțim piața în mai multe segmente. În același timp, această măsură structurală va trebui să răspundă nevoilor unei mase critice de actori de pe piață și să poată fi implementată rapid și ușor introducerea unei facilități care nu care, care, care exploatează piața și mai mult, nu ajută consumatorii. Tocmai de aceea, împreună cu reprezentanții acestui sector industrial și cu Comisia, purtăm discuții tehnice. Deci, viziunea noastră este ceva mai precăută în legătură cu cu posibilitățile tehnice și măsurile structurale. Noi credem că uh, măsurile de reglementare a pieței nu pot fi retrase până când nu suntem siguri că piața se autoreglementează singură. În același timp, împărtășim uh, viziunea generală a Comisiei cu mențiunea că considerăm că este încă prea devreme să dereglementăm uh, piața. Deci, dacă trebuie să uh, păstrăm plafoane clare pentru uh, prețurile uh, pentru diferite servicii de transfer de date, o vom face. Comisia, sigur, vrea mai multă competiție, dar ideea este că trebuie să nu stabilim prețurile nici atât de jos cât să nu, nu să descurajăm noi Uh, actori pe piață să intre pe această piață, nici să fie prea mari pentru a descuraja uh, consumatorii. Cu toate acestea, OAREC uh, consideră că echilibrul se le găsește puțin în, într-o altă zonă decât în viziunea Comisiei. În viziunea noastră, o marșă de profit de 200% Asta înseamnă că prețul la consumator este de trei ori mai mare decât costurile uh, serviciului. Ar fi, așa, o astfel de marjă ar fi așadar suficient de mare pentru a permite intrarea pe piața unor noi uh, actori, ceea ce ar crea o concurență mai mare. În ce privește uh, perspectiva de lungă durată și incertitudinile cu, legate de această perspectivă de lungă durată, uh, Credem că obiectivele pentru 2015 trebuie uh, revizuite uh, cu maximă uh, precauție. Trebuie reevaluată măsura în care forțele active pe piață sunt în măsură să reacționeze la aceste nevoi actuale în măsura în care sunt încă expuse acestor măsuri de reglementare. Eu cred că un cadru temporal de 10 ani este mult prea lung pentru a prevedea efectele acestor măsuri de reglementare. Cred că mai degrabă ar trebui la fiecare 2-3 ani să ne revizuim măsurile și în final trebuie să vedem dacă mai există într-adevăr nevoia de a uh, îngheța uh, prețurile pentru uh, aceste servicii. Mă refer în special la nevoia de a bloca uh, uh, raportul dintre uh, costuri și uh, prețul uh, anumitor servicii. Noi, la OAREC, ne-am dorit să avem o măsură, să aplicăm în continuare o măsură aplicată încă din 2010 care previne așa numitul șoc la factură. Da? Știm că din 2010 a fost uh, dificil să se implementeze această uh, măsură, dar știm cât de terifiante au fost acele cazuri în care uh, s-au întors uh, consumatorii din concediu cu facturi de câteva mii de euro din cauza roamingului de date. Sigur că uh, situația este diferită atunci când călătorim în afara Europei și atunci, uh, sigur, și uh, traficul de date este la un preț mai crescut. Însă, cred că operatorii ar putea să intervină și aici pentru, pentru a ajuta consumatorii care călătoresc în afara Uniunii Europene. Un un uh, preț uh, unic uh, pentru roamingul de date și în același timp decuplarea serviciilor de transfer de dată și de voce ar fi măsuri extrem de benefice și în interesul tuturor categoriilor de consumatori. Noi credem că sugestiile noastre uh, vor face să întărească, să consolideze propunerea Comisiei pentru soluții structurale care, pe de o parte, cresc competiția, uh, dar cresc și dezvoltarea pieței pe plan exterior, uh, extern. În același timp, însă, ne oferim serviciile tehnice pentru și expertiza tehnică pentru a vă asista aici în Parlamentul European în orice proces decizional veți uh, uh, urmări în acest uh, context. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, pentru această prezentare extrem de detaliată, pentru uh, avizul pe care l-ați prezentat vis-a-vis -vis de această propunere a Comisiei. Uh, s-au scris mai mulți eh, colegi. Doamna Ade Castiu a fost prima. Mulțumesc. Eh, voi încerca să vorbesc cât mai scurt pentru ca și domnul Fonten să poată să participe în continuare. În primul rând mulțumesc eh, OAREC pentru prezentarea acestui raport, această evaluare de impact și analiza făcută pentru că eu cred într-adevăr că opinia uh, acestui organism OAREC este una uh, peste care nu se poate trece în acest caz. Sigur, nu toți, sigur, cred că toți avem același obiectiv, o piață mai competitivă și uh, integrată în plus în uh, domeniul roamingului în transmiterea roaming de date, de transmiterea vocală, date, SMS, uh, în primul rând, acum am uh, luat cunoștință de uh, raportul OAREC. Eu am avut ocazia să-l văd pe scurt ieri, astfel încât uh, mi-am putut face o idee. Acum dați ați ascultat această expunere amănunțită și voi, vă voi împărtăși următoarele reflexii în urma unui brainstorming. <laughs> Bine, nu sunt poziții finale, dar am putea să începem un proces de discuții în Parlament, să discutăm în amănunțime această problemă. E foarte interesant să începem deja încă cu acest raport al OAREC, de fapt. Bine, primul, prima impresie când cineva ascultă prezentarea sau citește raportul, când nu cunoaște uh, propunerea uh, uh, comisiei, Ă, se vede că ce distanțează propunerea Comisiei de analiza OREC, s-ar putea rezuma ca o problemă de uh, nuanță, până la urmă. Da, poate că totuși e vorba de mai mult decât nuanțe. Uh, oarecul a făcut uh, și pe avocatul diavolului, cum s-ar spune între ghilimele. Dar aș vrea să uh, rezum acum. Care ar fi argumentul fundamental al uh, raportului OAREC? Ei bine, cred că este că nu e suficient să facem o reformă sectorială pe care o dorește Comisia, dincolo de această reformă structurală, e necesar, de asemenea, și să menținem niște uh, uh, plafoane maxime de preț și ulterior să le, să reducem cât mai mult posibil prețul, uh, prețurile la segmentul uh, angro. Deci comisia, pe de o parte, spune că atunci când se vor simți efectele măsurilor structurale, nu vor mai fi necesare aceste plafoane. Pe când OARECUL spune că și când se vor simți ace- efectele acestor măsuri structurale, în continuare va fi nevoie de aceste plafoane maxime și înainte de a vedea dacă aceste măsuri într-adevăr creează mai multă concurență în sector. Eu cred că aici este divergența între uh, Comisie și OAREC. Uh, și uh, această situație mă face să pun două întrebări, că poate nu este foarte clar aici. Că pe de o parte, în primul rând, se recunoaște faptul că operatorii au respectat uh, regulamentul, au respectat normele în vigoare, au respectat și normele regulamentului 1 și 2. Deci, iată, există o încredere. Putem să ne dăm seama există încrederea noastră că operatorii vor urma și vor aplica cerințele care le sunt propuse mm, și care sunt prevăzute în, uh, cu această reformă. Și uh, cumva este paradoxal că există practic o uh, neîncredere mai mare din partea OAREC decât din partea Comisiei. Acum, în al doilea rând, se pune și problema costurilor. nu va fi deloc ușor să aplicăm aceste măsuri structurale, pentru că tema e complexă, deși la prima vedere ar putea părea simplă. Deci să schimbi operatorul când folosești rău, serviciile de roaming, nu e așa ușor, e destul de complicat și trebuie făcute anumite eforturi, trebuie uh, dată dovadă și de anumite cunoștințe tehnice, nu doar de investiții. Dacă mai adăugăm și faptul că reducem prețul maxim pentru uh, segmentul uh, angro, segmentul de piață angro, atunci nu știu până la ce punct va exista un impact pozitiv sau negativ în legătură cu numărul de operatori care vor putea intra pe ă, piața serviciilor de roaming. Pentru că dacă acest mix de investiții cu uh, scăderea uh, plafonelor maxime de prețuri pentru sectorul uh, angro e menținut, atunci poate avea un efect contrar al unor stimulente. E o ipoteză, sigur, nu e dovedită în realitate. Da. Chiar dacă va exista un efect negativ și dacă nu va exista un efect negativ, cum ar spune OAREC. Asta ar fi o primă reflexie. Deci, uh, m-aș întreba, având în vedere antecedentele și având în vedere modul în care a funcționat și a fost pus în aplicare regulamentul 1 și 2 uh, pentru roaming, după ce se va porni această reformă, care știu, da, bine, știu că deja uh, ne-ați explicat și ne-ați dat niște motive, dar eu cred totuși că va fi o temă, un subiect foarte discutat și aici la Parlament. Uh, pentru că noi suntem cei mai sensibili atunci când e vorba de piață, de concurență pentru roaming, pentru că suntem Parlamentul European. Nu mai există altă, altă adunare parlamentară care să fie atât de implicată, pentru că provenim, iată, din țări diferite. vorbim din proprie experiență, pentru că suntem utilizatori de roaming. Deci, uh, noi suntem primii care resimțim lipsa uh, concurenței pe piața europeană de asta spuneam că e o temă de fond care se va discuta aici la Parlamentul European și care va uh, conta pentru poziția finală a Parlamentului. Deci aș dori să știu dacă ar mai fi vreun element suplimentar, un alt argument în plus pe care ni l-ați putea prezenta. Dacă nu, aici uh, oricum vom mai avea ocazia să ne revedem, inclusiv cu reprezentanții OREC și să mai discutăm pe această temă. Mulțumesc! Da. Domnul mulțumim pentru această prezentare detaliată și pentru propunerile uh, salutare pe care ni le faceți. Uh, în ce privește uh, discrepanța dintre costul și prețul serviciilor de roaming în data, pe telemo- pe telefonul meu, de exemplu, apar mesaje de genul 0,99 euro pe kilobyte uh, sau 1,39 um, de euro pe, uh, pentru această cantitate de informație. Acum, dacă urmăm acest uh, exemplu practic, atunci descărcarea unui film cu lungimea unei ore, atunci în funcție de uh, Uh, viteza de descărcare, vorbim de uh, circa un gigabit, uh, o oră timp de descărcare. Asta ar însemna 9900 de euro per gigabit, respectiv 13900 de euro pentru gigabit. Acum, dumneavoastră, propuneți un plafon de 500 de euro pe gigabit informația. Dacă eu în Austria descarc Uh, aceeași informație uh, în, uh, pe, în rețeaua națională, atunci plătesc un euro. Deci un euro acasă și 13.900 de euro în, în străinătate. Vreau să întreb pe baza acestui calcul, cum ajungeți la propunerea de 500 eh, de euro. Președintele, nu o să vă întreb eh, ce film vreți să descărcați, pentru că eh, poate nu ar fi bine. Dăm cuvântul domnului Van Nistelrooy. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Mă bucur că avem o propunere pe care să o discutăm. Poate că să punem mai multe detalii și clarificări și la Strasbourg, că avem așadar o evaluare cu care să putem lucra și de aceea aș propune ca comisia noastră să organizeze și o audiere pentru a cunoaște și opinia participanților la piață. Eu cred că o astfel de audiere ar fi de dorit. Până la urmă, despre ce este vorba atunci când vorbim de roaming? De fapt, ar trebui să scăpăm de el pentru a aduce beneficii reale cetățenilor și pentru a găsi structuri de preț unitare. În 2015 se spune că ar trebui să se uh, alinieze prețurile de roaming cu cele naționale. Dacă se procedează riguros. Însă reprezentantul Comisiei spune că actuala, actualul regulament nu a scăzut doar prețurile, ci a dus și la o creștere a marjelor. E ca un fel de minune. Cum putem așadar să aliniem aceste prețuri de roaming la cele naționale? Se spune că există probleme de vedere tehnic. Dacă Încerc însă să transfer uh, fișiere mari, lucrurile devin uh, complet intransparente. Oare nu s-ar putea ajunge la o aliniere mai repede? Pentru că am senzația că măsurile propuse în momentul de față sunt uh, doar într-un fel de formă. Pentru că piața europeană trebuie să fie una uh, concurențială și trebuie mers așadar cu soluții reale. Domnul Mezaroș. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, Berec și Comisiei pentru prezentarea uh, făcută pe această temă. Vreau să exprim puțin interesele uh, statelor din Europa Centrală și de Est, rugând oarecul să țină cont la uh, eforturile sale de reglementare, la, uh, să țină cont de uh, uh, situația statelor noi, respectiv statelor mici din Uniunea Europeană. Eu sunt un deputat din Slovacia, dar sunt uh, sigur că uh, Eh, și în Ungaria, eh, Bulgaria și România situația este similară. Nu știu cum, eh, cât de mare discrepanța între prețurile diferitelor, diferitelor, diferitelor operatori în Polonia, însă observăm că de multe ori pentru prețurile de servicii de voce, de servicii de date, unor plătim de 10 ori mai mult decât colegii noștri din Germania. Într-adevăr, domnul Fontaine a prezentat multe fațete ale problemei și ați spus, domnule Fontaine, că trebuie încă păstrate aceste reglementări și aceste plafonări încă o vreme, că ar fi de dorit să avem un tarif unic european pentru statele mici din Europa Centrală și de Est, cu siguranță un obiectiv foarte important. Însă, pe lângă asta, trebuie să existe și un echilibru Uh, care să, uh, care să nu uh, permită dezavantajarea statelor mici, respectiv a consumatorilor mici. Sigur că ne așteptăm ca atât oarecât cât și Comisia să se miște rapid în această chestiune, pentru că acest lucru ar, ar ajuta foarte mult statele mici din Europa Centrală și de Est. Uh, deci uh, marja despre care a vorbit uh, comisia de câteva sute la sută mi se pare mie extrem de uh, mare. Problema este că la 2-3 operatori, de exemplu în Slovacia sunt 3 operatori, nu avem cum să asigurăm o competiție suficient de mare pentru a putea scădea prețurile în beneficiul consumatorilor. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Colegă Beleț. Domnul Belet. Uh, thanks very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au uh, formulat deja o serie de întrebări, ceea ce îmi permite să fiu succint. Cu... Bineînțeles că am ascultat cu atenție prezentarea comisiei și a domnului Fontaine. Două observații succinte din partea mea. Mai întâi, reprezentantului comisiei, ne puteți uh, spune uh, ne puteți da exemple de comparații cu alte piețe, de exemplu Statele Unite sau Corea de Sud, care sunt marjele de profit pentru operatori în domeniul telefoniei? E vorba și acolo de peste 100% pentru a crea și uh, mediul necesar pentru a investi în noile tehnologii. Și în al doilea rând, vorbeați de creșterea rapidă a roamingului de date, a cererii în acest domeniu, se situează acum la 20% din piață, dar uh, în continuă creștere. Și desigur, în momentul în care această propunere va deveni regulament, probabil că această creștere va fi și mai rapidă. De aceea mă întreb care va fi impactul în ceea ce privește posibile congestii în rețelele de telecomunicație, iar operatorii sunt oare pregătiți să dea un răspuns la astfel de congestii? Cu alte cuvinte, investițiile în infrastructură vor fi în măsură să satisfacă uh, creșterea previzionată a roamingului de date? ok. Um... Mulțumesc. Dacă sunteți de acord, vă face acum o scurtă pauză și vom da uh, domnului uh, președinte ocazia să răspundă la întrebările care au fost adresate. Nu vi se pare corect. Îmi cer uh, scuze. Există și alte grupuri care dor să adreseze întrebări domnului Fontaine și dați cuvântul doar membrilor din grupul dumneavoastră, din PP. Ei bine, atunci va trebui să procedăm uh, la fel ca la runda anterioară. Vom lua mai întâi toate întrebările, iar apoi se va oferi răspunsul. Doamna Herzog, vă rog. Uh, thank you, thank you, Chairman. Uh, yes, I also wanted to make... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să spun că ar trebui să existe un echilibru în ceea ce privește acordarea uh, intervențiilor. Asta și pentru pacea în comisia noastră. Câteva observații din partea noastră. Eu cred că regulamentul uh, cu privire la roaming a fost uh, acel proiect din partea comisiei ITRE care a ajuns temă și în campania electorală pentru alegerile uh, europarlamentare. Eu cred că uh, va fi o temă și pentru alegerile din 2014, pentru că este o temă europeană. Asta nu doar pentru alegerea membrilor în Parlamentul European, ci și pentru a crește uh, conștientizarea în rândul cetățenilor europeni pentru ceea ce facem noi acum. Celelalte comentarii ale mele sunt uh, de natură mai tehnică. Cred că după această perioadă legislativă va exista o, un impact semnificativ asupra vânzărilor poșetelor de damă. Pentru că, uh, gândiți-vă că în poșeta mea acum aport patru telefoane mobile. Dacă se va ajunge la o astfel de soluție, cu un tarif unic european, voi avea nevoie de o poșetă mult mai mică și va fi o valoare europeană adăugată foarte mare dacă această schimbare va fi posibilă. Și dacă va fi posibilă, toți uh, consumatorii, nu doar femeile din perspectiva poșetelor, vor avea variante diferite la dispoziție și variante de asemenea și pentru familiile, pentru pachetele familiale pentru că în momentul de față am un telefon pentru a comunica cu familia, unul pentru a comunica cu cei din partid, unul pentru Ungaria, unul pentru Belgia și dacă ar fi posibil din punct de vedere tehnic, mi-ar place să uh, selecționez opțiunea pe care mi-o doresc doar printr-o apăsare de buton pe un singur telefon mobil. Și vreau să vă întreb dacă această speranță și acest vis al meu uh, e realizabil, cred că acest lucru va avea cel mai mare impact asupra consumatorilor <clears throat> din toate timpurile. Eu sper că varianta va fi și facilă din punct de vedere tehnic, dar uh, va exista riscul ca consumatorii să se piardă oarecum între aceste opțiuni. Și să uite să schimbe furnizorul. S-ar putea, așadar, ca dacă schimbarea între furnizori este foarte simplă de efectuat, atunci uh, utilizatorii să uite ci pentru a nu... Trebuie găsită o soluție pentru ca aceștia să nu devină victime ale uitării. Iar formatul facturilor, de asemenea, trebuie să devină mai european. Vă dau un singur exemplu. După două zile de analiză, am în ceea ce privește furnizorul meu de internet, uh, am constatat că nu mai beneficiez deloc de servicii. Eu cred că ofertele și formatul facturilor trebuie să fie mult mai simplific, mai simple. Domnul Lambert. Mulțumesc. În primul rând, o întrebare pentru comisie, spre domnul Lambert. În primul rând, uh, când ați elaborat propunerea, v-ați consultat și cu uh, sindicatele consumatorilor din Europa, mai ales în ce privește uh, remediile structurale, nu doar plafoanele, pentru că îmi pot închipui care a fost reacția lor în legătură cu prețurile. Dar când ei au aflat că aceste uh, măsuri structurale la care vă gândeați uh, sunt uh, adresate consumatorilor, eu cred că ați uh, efectuat aceste consultări, nu? Uh, încă de la început nu ați așteptat consultările oficiale. În al doilea rând, vreau să înțeleg din partea reprezentanților OAREC ce s-a spus exact cu plafoanele. Sunt, aș avea tendința să fiu de acord cu uh, opinia OAREC. Poate că nu este foarte practic să extindem uh, această plafonare pentru anumite perioade limitate de timp. Când, spuneți des, când vorbiți despre prețurile în gros și în detai, uh, vreți să stabiliți plafoane re, relative uh, Uh, deci referitoare la cele două, deci prețurile la îngros să nu fie de nu știu câte, câte ori mai mari uh, ca cele în detai sau așa ceva și uh, apoi m-a frapat faptul că mm, s-a arătat această grupare a prețurilor în jurul plafonului. Eu cred că asta ne arată foarte clar că există o abordare tip cartel acolo și aș dori să știu dacă reprezentantul comisiei sau Comisia a, a însărcinat uh, Direcția Generală uh, pentru Comerț să vadă cum se întâmplă lucrurile acolo, că uh, sigur că putem impune aceste plafoane pentru concurență, mă scuzați, să vadă ce se întâmplă, pentru, pentru că trebuie respectate și regulile concurenței, nu doar aceste plafoane, pentru că în alte sectoare industriale am văzut că se întâmplă acest lucru și ar trebui să vedem ce se întâmplă și pe piața telecomunicațiilor, că uh, de obicei în fiecare țară au, sunt doar câțiva operatori, deci nu e dificil să aibă o, o acțiune tip cartel. Aș vrea să știu dacă Comisia a examinat uh, lucrurile și sub acest aspect. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Toia. Da, mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus doamna Herzog, uh, regulamentul uh, din fosta legislatură în legătură cu roaming a fost uh, o acțiune a Parlamentului care ne-a apropiat de cetățeni, ne-a uh, ameliorat imaginea față de cetățeni, dar mă pot gândi și la dificultățile cu care ne-am confruntat, că n-a fost totul ușor. Eu cred că acum, profitând de această experiență și de rezultatul pozitiv, că, mă rog, parțial pozitiv, după cum am văzut, dar oricum pozitiv, spuneam, să profităm și să acționăm acum cu mai mult curaj și mai hotărât. Pentru că sectorul acesta al transmisiei de date este în expansiune, după cum am spus, și, și noi beneficiem de el. Deci trebuie să acționăm mai hotărât, ă, cu mai multă voință de a ne atinge scopurile. Și cred că da, sunt de acord uh, cu cele spuse de unii colegi. Trebuie să tindem spre unificarea tarifelor uh, cu, între serviciile naționale și cele internaționale, deci de roaming. Că uh, e vorba, vorbim, tot, uh, vorbim aici de piața unică, vorbim de cetățenii care se, sunt din ce în ce mai mobili în uh, Uniunea Europeană. Dar dacă uh, dacă nu vom putea atinge imediat acest obiectiv, trebuie să rezolvăm, să eliminăm obstacolele care mai rămân. În primul rând, în definirea plafanelor maxime, deja am aflat acest lucru și în cealaltă legislatură. S-a spus asta de asociațiile de consumatori uh, că ne-au furnizat date precise pe care nu le-a putut contrazice nimeni, deci diferența totală, adesea prețurile maxime nu, au, nu oglindesc uh, uh, uh, costurile efective. Deci există o atare distanță între costurile operatorilor și plafonul maxim că nu este justificată. Mi-amintesc când s-au făcut consultările între uh, operatori, asociațiile europene de consumatori și alți actori, au apărut aceste date și cifre precise. Și uh, mă întreb cum se poate justifica această situație, mai ales întreb uh, reprezentantul Comisiei. Raportul trebuie să aibă un sens. Uh, Uh, această mm, <laughs> diferență între uh, cheltuieli și prețuri trebuie să ne permită o deschidere a pieței, dar trebuie să clarificăm bine cum stau lucrurile. Aș dori să înțeleg care e diferența de costuri între, pentru operator. Operatorul meu uh, când îmi furnizează un serviciu în Italia și când mi-l furnizează în Franța sau Belgia. Că, ce cheltuiel trebuie să suporte el ca să justifice o atare diferență? Eu eh, sunt eh, mai lene și nu sunt atât de precisă ca doamna Herzog. Utilizez un singur telefon și da, am de suportat și cheltuielile ca atare. Dar eh, vreau să mi se explice. În al doilea rând, dacă această diferență între prețul maxim angro și în detalii atât de puțin clară și atât de mare, după cum am văzut, să înțelegem care este motivul. Cine este favorizat? Piața e favorizată sau, uh, dacă îmi spuneți că se favorizează piața cu maxime atât de uh, mari, deschidem o nouă piață pentru noi operatori, angro, nu știu dacă e adevărat sau după cum uh, s-a văzut aici în aceste grafice, toate prețurile tind spre prețul maxim, care devine o garanție, dar nu deschide piața, ci duce poate la politici de cartel ed è l'ultima osservazione che vorrei fare. Și în ultimul rând, o ultimă observație, soluțiile propuse ca să venim în sprijinul consumatorului, ca acesta să nu mai suporte prețuri atât de mari și să fie tarife compatibile între național și roaming, să fie o cartelă SIM cu doi operatori diferiți, să se poată alege între operatori. Aceste soluții sunt Uh, fezabile tehnic sau nu. S-a mai spus aici. Există, sunt într-adevăr aparent soluții interesante pentru consumatori, dar costurile acestora din punct de vedere tehnic vor fi suportate de operator și atunci ei din nou vor crește tarifele. Deci sunt sustenibile comercial în uh, situația unei mobilități, au fost, a, a fost făcut un, uh, o evaluare de impact sau sunt doar soluții bune pe hârtie, dar nu în practică. Și în ultimul rând spun că sunt de acord cu uh, poziția OAREC uh, cu prețurile maxime, haideți să le menținem cu toate riscurile până când nu vom fi siguri că piața este într-adevăr deschisă și concurențială, pentru că asta reprezintă o garanție totuși, aceste plafane. Mulțumesc! Doamna Hall, mulțumesc! Mulțumesc că acest, atât OARE cât și Comisiei pentru analizele interesante din această dimineață. Două întrebări din partea mea. Comisia a spus că noua propunere va facilita accesul pentru operatorii uh, virtuali de rețele mobile. Mă întreb dacă acest lucru va facilita și accesul uh, micilor operatori, în special din țările mai mici, așa cum spune și colegul uh, meu, pentru că, de regulă, acești mici uh, operatori nu se află în uh, niște acorduri multinaționale ca operatorii mari, ci probabil cred că în practică nu există condiții egale. Și uh, uneori uh, îți dai seama că durează foarte mult până primești un SMS sau uh, pur și simplu nu dispui de servicii. Deci mai există bariere. Ceea ce nu regăsesc în propunerea comisiei este uh, prevederi referitoare la calitatea serviciilor și prevederi care să permită crearea unor condiții egale, unde toate apelurile și toate SMS-urile să fie tratate în mod egal. Și în al doilea rând, în ceea ce privește concurența, nu este oare problema fundamentală aceea că operatorii de uh, telefonie mobilă nu-și doresc concurența și își doresc astfel de acorduri uh, standard în care să uh, nu există concurență și preferă această grupare a prețurilor în jurul uh, plafoanelor. Eu cred că dacă se dorește găsirea unei opțiuni, unei variante de roaming, operatorii vor încerca să o submineze prin diferite tertipuri asistăm la acest lucru și pe piața energiei, unde <clears throat> uh, se găsesc și oferte de genul dacă e atât gaze cât și electricitate de la noi, plătești uh, mai puțin în detaliu. Eu cred așadar că concurența, de fapt, și pe piața telecomunicațiilor va fi subminată de operatorii mari. Mulțumesc. Doamna Nibler, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc vorbitorilor invitați pentru analiza dânșilor și pentru prezentarea detaliată a regulamentului cu privire la roaming. <clears throat> Permiteți-mi și o observație politică succintă. Și eu sunt uh, de părere că regulamentul uh, din 2007, care a fost adoptat în 2007, a fost unul esențial care ne-a făcut vizibili pentru cetățeni nu doar pe parcursul uh, campaniei electorale, uh, electorale, ci și după aceea. Și de aceea susțin spusele colegei Herzog de a discuta sau de a relua această analiză înaintea campaniei electorale din 2014 și nu după. Și dacă îmi permiteți și o retrospectivă, colegul Rubic s-a ocupat de acel raport la data respectivă și cred că cu toții transpartinic am fost de acord la vremea respectivă că este uh, o soluție bună. Întrebarea se pune ce înseamnă reglementarea prețurilor de roaming, dacă acest lucru va duce la o creștere a prețurilor naționale. Nu s-a întâmplat. Și în ceea ce privește datele, la momentul respectiv, 2007, lipseau cifrele statistice, lipsea volumul și de aceea S-a inclus în regulament această clauză de revizuire în momentul în care va fi necesar. În ceea ce privește noua propunere, trebuie să vă spun că încă nu mi-am făcut o părere finală. Vreau să mai cunosc uh, și opinia altor participanți la piață, însă în ansamblu uh, mi se pare salutar faptul că se încearcă găsirea unor soluții nu exclusiv concentrate pe plafoanele de preț, ci și cu alternative. Plafonul de preț a fost o soluție necesară, dar neplăcută. Trebuie însă să găsim măsuri care să învioreze piața, să stimuleze concurența de aceea, permiteți-mi să întreb pe cei doi reprezentanți, atât a Comisiei cât și a OAREC, care sunt uh, măsurile structurale uh, pe care și le doresc, pentru că nu am distins o diferență clară aici. Și a doua întrebare adresată reprezentantului OAREC. M-ar interesa dacă separarea ar fi introdusă ca măsură structurală, s-ar putea crea un acces mai facil pentru noi jucători pe piață. De aceea aș întreba dacă au existat reclamații din partea operatorilor în ceea ce privește accesul uh, la roaming Sigur, uh, viziunea consumatorilor este alta, dar m-ar interesa aici părerea operatorilor în acest caz. Și nu în ultimul rând, consider că ar fi bine să avem în vedere nu doar piața internă, ci să ne ocupăm și de costurile extrem de ridicate pentru roamingul în afara Uniunii Europene. Nu doar eu, ci și alți colegi au adresat deja întrebări uh, comisiei dacă se putea face în acest uh, sens. Știu că, de exemplu, în Israel ajungi uh, rapid la facturi cu 5 unități. Și cred că ar trebui să avem în vedere și acest lucru, de aceea întrebarea adresată Comisiei, pentru că OAREC este pentru, de ce Comisia nu a inclus ceva în acest sens și în prima propunere. Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ca și mulți dintre colegii mei care au luat cuvântul deja, uh, știm că vreau să subliniez faptul că cetățenii europeni au apreciat uh, regulamentul privind roamingul a fost poate una dintre foarte puținele măsuri europene pe care cetățenii le-au uh, simțit și au considerat că le îmbunătățește viața. Uh, din păcate, piața internă în domeniul uh, serviciilor de telefonie mobilă nu funcționează așa cum ne-am dori, de aceea a și fost nevoie de acest regulament Însă, deși avem acest regulament, așa cum s-a spus mai devreme, tarifele aplicate sunt uh, foarte aproape de plafoanele maximale. Uh, sunt și foarte mulți consumatori nemulțumiți pentru că au ales un tarif uh, special, nu, cel, nu eurotariful, și au văzut că au facturile foarte mari, în special la date Uh, putem uh, să spunem că au fost uh, foarte multe cazuri de plângeri pe care le-am primit din partea diferiților consumatori. Cred de asemenea că um, este important ca prețul serviciilor de SMS roaming să se apropie de nivelurile care reflectă costurile Uh, subiacente aferente furnizării serviciilor uh, respective și de aceea susțin uh, limitarea tarifelor cu ridicata pentru serviciile de SMS reglementate, care să fie practic supuse unor reduceri treptate. De aceea cred că, în plus, vis-a-vis de SMS-uri, cred că ar trebui impus și un termen limită până la care un SMS să ajungă la destinatar. Din păcate, avem Uh, plângeri, sesizări din partea unor uh, cetățeni europeni care spun că au primit uh, un SMS după câteva ore sau chiar după câteva zile. De asemenea, cred că este important și susțin ideea de a avea un eurotarif de tranziție și Cred că acest regulament ar trebui uh, susținut uh, astfel încât uh, el să aducă beneficii atât consumatorilor, dar și industriei. Din păcate, așa cum s-a spus și mai devreme, nu vedem foarte clar care sunt soluțiile structurale propuse de regulament. Ele ar trebui să fie și în beneficiul consumatorilor, dar și să încurajeze competiția. În ceea ce privește articolul 13, uh, el uh, spune că prezintă practic condiții pentru încetarea anticipată a aplicării tarifelor maxime cu ridicata și cu amănuntul. Considerăm că este prea devreme, că acest lucru ar trebui lăsat pentru revizuirea din 2015, cu atât mai mult cu cât într-un considerent se spune că aceste condiții ar fi necesare doar în momentul în care vor fi pe deplin implementate soluțiile structurale, pe care încă nu le avem bine definite, și concurența pe piața de roaming să fie suficient uh, dezvoltată. Uh, de asemenea, referitor la articolul 13, aș dori uh, ca în ceea ce privește, deci oarecul uh, va colecta periodic uh, date cu privire la evoluțiile tarifelor cu ridicata și cu amănuntul <coughs> pentru serviciile de voce, SMS și comunicații de date în roaming, dar aceste date cred că ar trebui să fie comunicate nu doar Comisiei, ci și Parlamentului European de cel puțin două ori pe an. Uh, de asemenea, aș vrea să menționez faptul că susținem posibilitatea oferită consumatorului de a-și selecta un operator alternativ, e important să existe transparență, dar și certitudine juridică. Deci, practic, e important uh, să vedem cum se va materializa vânzarea separată a unor servicii de roaming separate de pachetul de servicii uh, naționale. E important să existe același număr de telefon, să poată fi utilizat același aparat, dar trebuie să vedem cum se va materializa această vânzare separată. Uh, m-aș opri aici. Uh, cred că vor fi uh, multe dezbateri în perioada următoare și extrem de interesante. Repet, regulamentul este necesar, l-am solicitat în ultimii ani, în repetate rânduri, am solicitat reînnoirea acestui regulament. E bine că tarifele, plafoanele maximale Uh, vor uh, suferi un uh, proces de diminuare treptată. E bine că ne gândim la niște măsuri structurale care să creeze o adevărată competiție și să avem o piață internă competitivă. Încă suntem departe de acel moment și de aceea cred că aceste condiții de încetare anticipată a aplicării tarifelor maxime cu ridicata și cu amănuntul ar trebui lăsate după revizuirea sau pentru revizuirea din 2015. Mulțumesc! Da- Atunci uh, mulțumesc uh, pentru aceste întrebări și dăm mai întâi cuvântul reprezentantului Comisiei. Domnul Tarava poate reușește să ne răspundă la întrebările uh, adresate Comisiei și apoi domnul Beret pentru cele adresate OAREC. And, uh, and, uh, and thank you very much, uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și membrilor Parlamentului pentru comentariile făcute. Uh, bine, unor comentarii nici nu mai trebuie să răspund, dar s-au, mi s-au adresat și multe întrebări. Voi încerca acestora să le răspund. Da, probabil că uh, reprezentantul OAREC va explica în continuare că întrebările legate de abordarea lor, da, eu voi încerca, eu din partea mea voi încerca să răspund întrebărilor care se adresau uh, uh, mai ales comisiei. În primul rând, doamna Castillo se întreba care e diferența de fond între abordarea comisiei și cea a OAREC. Dânsa consideră că poate oarecul nu prea are încredere în operator și că comisia ar fi mai optimistă față de măsurile propuse și efectul acestora pe piață. Eu cred că așa ar putea sta lucrurile dacă îl ascultăm pe, dacă am ascultat ce, a, ce am spus eu și ce a spus uh, reprezentantul OAREC. Noi credem că măsurile structurale pe care le propunem noi vor avea un impact asupra pieței și în același timp trebuie să creăm și stimulente pentru operatori, adevărat, pentru ca aceștia să pună în aplicare aceste soluții propuse de noi cât mai curând posibil. De asemenea, avem nevoie de uh, ajutorul operatorilor, ca aceștia să implementeze măsurile propuse de noi. Sigur, noi, tot, noi putem să tot propunem uh, reguli, dar până la urmă operatorii sunt cei care le pun în practică. Deci trebuie ca și ei să fie de partea noastră. De aceea trebuie să le oferim stimulente pentru aplicarea măsurilor propuse de noi, după cum spuneam, cât mai curând și cât mai eficient posibil. De aceea considerăm noi e bine să uh, stabilim un, un, un set de stimulente pentru ei. Asta e ideea care stă în spatele uh, propunerea noastră de a îndepărta aceste decalaje înainte de 2016. Asta dacă piața ne va indica într-adevăr că prețurile sunt competitive și măsurile structurale sunt puse în aplicare la timp și că și dau rezultate. Asta vreau eu să subliniez aici, sigur. În același timp, trebuie să ne asigurăm că, să, ca să nu fim prea optimiști, că dacă suntem prea optimiști și lucrurile nu funcționează în practică, în revizuire trebuie din nou să le examinăm și să vedem ce mai putem îmbunătăți în aceste măsuri structurale sau că pur și simplu ele nu funcționează. Avem nevoie oricum de un echilibru. Să asigurăm și beneficii pentru consumatori, dar să asigurăm că și uh, sectorul industrial uh, se bucură de stimulente pentru o piață într-adevăr competitivă. Domnul Rubi făcea o referire la prețurile la transmiterea de date în sistem roaming. Eu cred că încă va mai exista această situație încă câțiva ani, din păcate. Nu mă voi referi acum la descărcarea de filme în sistem roaming. Da, într-adevăr, acestea sunt foarte, aceste, această transmisie e foarte costisitoare. Sperăm într-o bună zi să se rezolve. Asta ne aduce la acest decalaj între prețuri și costuri. Da, după cum spuneam, Eh, trebuie să găsim un echilibru, să lăsăm o marjă și pentru dezvoltarea competiției, concurenței. Trebuie să construim un mecanism care să stimuleze eh, concurența în același timp să ne gândim la un nivel care să asigure măcar o protecție minimă a consumatorilor. Sigur că lucrurile nu vor funcționa ideal uh, imediat, dar trebuie să fim conștienți că diferența de prețuri între uh, nivelul național și roaming este atât de mare încât va fi nevoie de timp ca situația să se rezolve. Dar noi credem că prin această combinație de măsuri propuse să uh, vedem și această bună zi că va veni mai devreme decât mai târziu. Domnul Van Nistelrooy a vorbit despre faptul că ar trebui ca uh, și consumatorii să poată avea de ales și să fie cât mai multă transparență. Tocmai asta încercăm noi să facem și să promovăm prin propunerea noastră. Am fost întrebat și în legătură cu situația țărilor de dimensiuni mai mici, dacă propunerea noastră se referă în mod specific la situația acestora. În primul rând, când vorbim despre prețurile cu amănuntul, ați văzut tabelele pe care vi le-am uh, înfățișat. Prețurile mai degrabă sunt uh, determinate de aceste plafoane. Deci nu sunt diferențe mari între țări în acest sens. Sigur, când examinăm alternativele, aici uh, diferențele sunt mai mari. Dar, din păcate, ofertele alternative niciuna dintre statele membre, niciun dintre statele membre nu oferă prețuri mult mai mici decât uh, plafanele prevăzute. Uh, Am fost întrebat uh, în legătură cu mici operatori, mă rog, IMM-urile și cum ar ajuta propunerea noastră ca uh, IMM-urile, operatorii de mici dimensiuni, să se bucure de condiții de egalitate cu jucătorii mai mari, ca să spun așa. Aici aș dori să spun două lucruri. În primul rând, uh, decalajul la uh, angro. Dacă dorim să stimulăm competiția, noi trebuie să avem prețuri care să fie abordabile de toți operatorii existenți și de dimensiuni mari și cei de dimensiuni mici și de potențialii noi jucători ca să, la un nivel care să le permită să aibă prețuri competitive uh, și oferte interesante la, uh, cu amănuntul. În acest sens, uh, plafanele pe care le propunem noi la Angro sunt destul de stricte și se conformează scheme preexistente. Deci prin acest, uh, prin acest sistem de plafoane, toți operatorii ar trebui să se bucure de posibilitatea de uh, a uh, intra în competiție pe picior de egalitate. Domnul Belet s-a referit la situația din Statele Unite și din Corea de Sud. Din păcate, nu pot răspunde acum aceste întrebări din simplu motiv că piața roamingului e reglementată doar în uh, Uniunea Europeană. Noi uh, colectăm date din Uniunea Europeană, doar acestea ne stau la dispoziție. În Statele Unite, de exemplu, nu există această colectare sistematică a datelor. Lucrurile uh, funcționează pe baza unor acorduri comerciale. Eu nu știu dacă Uh, altcineva dispune de atare, informa- de atare informații. Eu, în acest moment, din nefericire, nu dispun de aceste date. Sigur că nu eu răspund de problema dimensiunilor poșetelor <laughs> și a greutății acestora pentru femei și nu știu cum va fi afectată piața poșetelor de propunerea noastră, dar dacă va fi afectată, eu sunt convins că se vor găsi alte uh, produse ca să satisfacă femeile. Dar uh, dacă asta se întâmplă din cauza regulamentului uh, roamingului, până la urmă voi fi foarte mulțumit. In, uh... Mr. was asking Domnul Lamberts m-a întrebat dacă ne-am consultat cu asociațiile de consumatori înainte de a face propunerea noastră și înainte de a organiza consultările publice. Îi răspund că am discutat cu toți actorii implicați uh, în cursul ultimilor ani, inclusiv asociațiile de consumatori și reprezentanții industriei Și un lucru e frapant aici și ilustrează complexitatea pieței roamingului. Cred că toți actorii implicați, inclusiv consumatorii, dar nu numai, toată lumea a dorit să găsească soluții alternative ca să rezolvăm probleme legate de concurență pe piața roamingului. Dar fapt este că nu a existat propuneri în acest sens n-am avut propuneri concrete pentru uh, măsuri structurale, cum le numim noi, în acest domeniu, nici industria, nici consumatorii. Și am auzit că nici OAREC nu este încă convins că există o alternativă, în afară de, mă rog, accesul la uh, sectorul uh, angro. Deci, uh, doar după consultările publice și întregul proces de consultări am reușit să elaborăm o propunere mai concretă după ce am auzit toate argumentele puse în discuție și credem că așa trebuie și procedat. Deci n-am avut un comentariu în legătură cu uh, măsurile noastre structurale din partea asociațiilor de consumatori. Ei acum examinează propunerea noastră și cred că în curând uh, vom auzi ce au ei de spus. Sigur, consumatorii sunt foarte interesați în scăderea prețurilor și într-o cât mai bună calitate a produselor. Deci, uh, sigur că asociațiile de consumatori au pus accentul în aceste consultări publice, mai ales pe nevoia de a continua reglementarea prețurilor. Acum, în legătură cu a, a, problema unor, creării unor carteluri potențiale și dacă Direcția Generală pentru Concurență a fost implicată. Da, nu a existat o investigație de la începutul anilor 2000 pe, cu piața telecomunicațiilor, dar nu a avut un rezultat concret altceva nu, în, alt, în altă acțiune nu a fost implicată. Nu știu, nu știu de existența niciunui cartel. Dacă aș avea cunoștință de așa ceva, sigur că aș alerta Direcția Generală pentru Concurență. Dar, sigur, e posibil ca regulamentul nostru să creeze posibilitatea ca operatorii să se grupeze într-un cartel nu, necesar, nu în mod necesar prin uh, punerea de acord în mod explicit asupra prețurilor, dar ei au, ei văd aici uh, care sunt uh, plafoanele noi uh, o arec uh, publică uh, în mod, cred că, la, cred că trimestrial publică un tabel cu prețurile și atunci e ușor pentru operator să vadă care sunt prețurile și, și să se pună de acord asupra unui nivel de prețuri pe care să-l impună astfel încât să-și sporească profiturile și să trăiască confortabil ca și până acum. Deci faptul că prețurile sunt grupate aproximativ la nivelul uh, uh plafoanelor, da, este, este o indicație. Și, și, pentru acest, uh, și din acest motiv trebuie să găsim soluții alternative. Iată. There were questions, uh, what the structure... Apoi uh, a fost întrebat uh, ce reprezintă cu adevărat aceste măsuri structurale uh, și uh, diferența de opinie dintre Comisie și uh, OAREC. Din nou încerc să explic ce înseamnă aceste măsuri structurale. Cum spuneam, sunt două propuneri. Accesul, obligați, eh, obligațiile pentru acces pe, la segmentul angro, operatorii alternativi, oricine dorește să furnizeze servicii de roaming va avea acces la serviciile de roaming a operatorilor de telefonie mobilă. Și cred că aici suntem de acord cu OAREC. E o măsură care trebuie propusă. Și a doua parte o reprezintă separarea serviciilor uh, de roaming, această decuplare. Să uh, utilizez pentru serviciile roaming operatori alternativi. S-a întrebat ce ar aduce asta operatorilor pe de-o parte și ce ar aduce bun pentru consumator pe de altă parte. Uh, Bine, pentru consumatori, să începem cu consumatorii. Pentru consumatori, asta ar însemna posibilitatea ca aceștia să-și caute cea mai interesantă ofertă pentru roaming. Și uh, menținându-și operat- un operator pentru serviciile naționale, să aleagă un operator alternativ pentru serviciile de roaming. Deci le dăm mai multă libertate de alegere. Din punct de vedere al operatorilor, noi credem că decuplarea e necesară împreună cu obligațiile de acces pentru segmentul angro, ca operatorii să aibă posibilitatea de a oferi servicii standard de roaming. Dacă avem doar obligațiile de acces, ar putea fi dificil mm, pentru acei operatori care doresc să intre doar pe piața roaming să aibă acces pe piața în general, pentru că dacă ei n-au posibilitatea unei separări, unei decuplări, uh, oricum uh, consumatorul trebuie să aibă acces și la serviciile pieței naționale. Și atunci cum poate operatorul uh, alternativ să furnizeze tot pachetul de produse? De aceea credem că e necesară această separare. Apoi am mai fost întrebat în legătură cu calitatea serviciilor oferite și cu uh, durata uh, transmiterii SMS-urilor. Bine, asta cred că uh, acestor întrebări deja li s-a răspuns deja prin uh, regulamentul actual. În general, calitatea serviciilor operatorilor de telefonie mobilă, fie că e vorba de servicii roaming sau uh, servicii naționale, uh, Uh, toate acestea sunt cuprinse în cadru și autoritățile naționale de reglementare din fiecare stat membru au sarcina să monitorizeze cum acționează operatorii și dacă respectă obligațiile de calitate a serviciilor. Cred că cu asta am răspuns uh, întrebărilor și dacă am uitat ceva, vă stau la dispoziție oricum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, este acum rândul OAREC cu alt reprezentant din partea acestei organizații care ne va ajuta să dăm un răspuns la, la toate aceste întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să nu repet tot, tot uh, ceea ce s-a răspuns deja și voi încerca să încep cu o chestiune ridicată de doamna de Castiliu la început. Este într-adevăr o uh, uh, o, o înțelegere destul de profundă între uh, abordarea Comisiei și cea a OARE, că poate nu e doar o diferență de nuanță, dar știți cum e, dacă există trei economiști în doi economiști în uh, sală, există trei opinii și îmi cer scuze pe, la cei dintre dumneavoastră care au această profesie. Același lucru se este valabil și în ceea ce privește roamingul. Pentru că amplitudinea problemei este destul de mare, de aceea și diferitele soluții posibile. În, ne diferențiem față de Comisie în ceea ce privește, în primul rând, încrederea noastră vis-a-vis -vis de eficiența măsurilor structurale, în special în ceea ce privește separarea, așa cum a fost identificată de, de comisie ca o strategie majoră. Nu spunem că acest lucru nu ar funcționa, dar suntem prudenți în ceea ce privește funcționarea în practică, atât în ceea ce privește comportamentul consumatorilor, cât și uh, concurența. Desigur că nu vom argumenta împotriva perspectivelor uh, unor opțiuni mai variate pentru consumatori și unei creșterea concurenței, pentru că suntem în favoarea acestora, însă credem că această piață se confruntă cu niște probleme structurale unice. Apoi, a doua diferență vis-a-vis -vis uh, de comisie se referă la valoarea uh, plafonelor de preț. Acceptăm că acestea trebuie stabilite în așa fel încât uh, furnizorii să-și poată acoperi costurile și să aibă și o marjă de profit acceptabilă. Însă considerăm că aceste marșe trebuie să uh, stimuleze și intrarea pe piața unor uh, operatori noi, de aceea poate să impune o mai mare generozitate pentru a stimula intrarea pe piața acestor operatori. Și dacă intrarea pe piață are loc, în timp prețurile vor scădea din cauza concurenței în, se impune să prudență în ceea ce privește concurența preconizată, însă această diferență de 200% între prețurile cu ridicată și cele angro uh, trebuie să spunem că acestea sunt uh, generoase în alte sectoare economice, operatorii ar fi mai mult decât fericiți să beneficieze de astfel de marge. Credem că Comisia așadar a fost uh, puțin generoasă. În ceea ce privește renunțarea la plafonurile de preț, Aici considerăm că forțele de piață ar trebui să fie capabile să reglementeze prețurile fără ajutorul autorităților de reglementare. Însă, în acest context, am întoarce sarcina uh, dovezii. Noi considerăm că ar trebui păstrate plafonul de preț până când uh, există indicii clare că forțele de piață pot să preia acest rol. pentru că invers, dacă am renunțat la plafonele de preț, am putea asista la situația în care să constatăm ulterior că forțele de piață nu sunt suficiente. În câteva luni, BEREC va publica un raport. Există și câteva efecte negative în ceea ce privește opțiunile sau tarifele alternative, statisticile ne arată că prețurile opțiunilor alternative de multe ori depășesc uh, acelea, depășesc valoarea prețurilor reglementate. În final, doresc să subliniez încă o dată faptul că măsurile menționate de domnul Fontaine în finalul expunerii sale, uh, propunerea noastră de a extinde această protecție vis-a-vis -vis de șocul facturii și în afara Uniunii Europene. Sigur că ne-ar plăcea acest lucru, însă acest lucru nu ar putea fi făcut prin intermediul unei reglementări sau un, unui regulament care să țintească piața internă. Ceea ce am putea face este ca uh, operatorii să-și notifice consumatorii atunci când aceștia sunt expuși pericolului de a cheltui prea mult pe transferul de date în sistem roaming în afara Uniunii Europene. Aici, acestea sunt așadar uh, chestiunile în care avem o părere ușor diferită față de cea a Comisiei. De acum să mă refer punctual și la uh, alte întrebări adresate de uh, dumneavoastră în ceea ce privește concurența. În principiu putem uh, stipula prin lege că prețurile nu au voie să uh, depășească un anumit prag, însă nu e așa de ușor. Pentru că asistăm la foarte puțină concurență în urma stabilirii prețurilor reglementate pentru că companiile vor concura atunci când interesele lor comerciale o dictează doar. Cred că acest lucru se leagă și de uh, prudența noastră vis-a-vis -vis de măsurile de separare a activităților propuse de comisie. Sigur că dacă va fi necesar acest lucru, companiile o vor face. Întrebarea este însă care va fi impactul asupra consumatorilor, dacă vor uh, utiliza într-adevăr această opțiune pentru a beneficia de tarife mai atractive, pentru că altfel impactul acestor măsuri ar fi mai degrabă limitat. Uh, simpatizez uh, cu domnul Rubic în ceea ce privește prețul descărcării filmelor dar uh, problema nu este doar aici uh, și în ceea ce privește nivelul uh, pragurilor propuse de comisie, acestea nu-ți permit să fii generos în ceea ce privește descărcarea datelor în sistem de roaming. De aceea, prețul la transferul de date, nu doar la descărcarea de filme, uh, Uh, trebuie să coboare și să se apropie cât mai mult de nivelurile naționale, astfel încât uh, consumatorii să poată utiliza caracteristicile telefoanelor uh, lor mobile. Câteva uh, statistici cu privire la costul datelor de roaming vor fi prezentate și în raportul nostru din decembrie. Nu pretind că venim cu date cu o precizie foarte mare, pentru că ne bazăm totuși pe niște modele de stabilire a prețurilor care se schimbă în timp. Însă, clar este faptul că costurile aferente pentru furnizarea serviciilor în sistem de roaming nu diferă foarte mult de cele în sistem național și de aceea există suficient loc pentru o <clears throat> apropiere a celor două niveluri de preț, asigurând în continuare și o marjă de profit pentru operator. În ceea ce privește operatorii mici, într-adevăr, există uh, date care arată că în ceea ce privește roamingul, în special consumatorii din țări mai mici, uh, se confruntă cu niște probleme. Asta, bineînțeles, și datorită faptului că transferul de date în sistem roaming nu este în momentul de față încă reglementat. Prin uh, viitoarea propunere de plafonare a prețurilor cu ridicată, la transferul de date. Consumatorii mici vor fi protejați. Uh, nu la fel uh, este cazul și companiilor mari sau utilizatorilor mari care au altă putere de negociere oricum. În momentul de față nu de acel moment în care reglementarea prețurilor cu ridicată să devină nenecesară. Mi-aș dori acest lucru, însă nu cred că va veni și acea zi. ca și antevorbitorul meu, nu am cromozomii necesari pentru a înțelege cum funcționează poșetele femeilor, dar sper că într-un viitor nu prea îndepărtat operatorii să aibă un propriu interes comercial pentru oferirea unor tarife unice la nivel european, ceea ce va soluționa problema uh, Uh, greutății din poșetă. Domnul Lambert s-a referit la legătura dintre piața cu ridicata și cea cu amănuntul. Cred că am abordat deva, deja această chestiune. Într-o piață competitivă, piața cu amănuntul ar trebui să își stabilesc prețurile undeva în apropierea costurilor și de aceea credem că există suficient loc pentru a reduce această diferență între cele două segmente. Așa cum spunea și domnul Fontaine în observațiile uh, sale, am analizat în cursul anului trecut uh, opțiunile diferite în ceea ce privește măsurile structurale ne mulțumește oarecum uh, strategia duală a comisiei care se bazează atât pe o reglementare a prețurilor cât și pe măsuri structurale. Noi însă ne dorim o soluție care să fie ușor de implementat și care să beneficieze de susținerea unei mase critice a operatorilor de pe piață, pentru că altfel nu vom vedea pe piață efectele dorite. Doamna Nibel se întreba dacă există indicii de refuz a accesului la rețea. Trebuie să spun că există companii care încearcă accesul la rețea tot timpul, unele reușesc, altele nu. Um, în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană acest acces uh, se desfășoară pe o piață liberă, este nereglementat, uneori sunt refuzați. Însă, cum vă spuneam, în momentul de față, acest serviciu în momentul de față nu este reglementat și de aceea uh, dezamăgirea acestor operatori uh, e probabil reală, dar nu avem ce face în această privință. Dacă am uitat uh, să dau un răspuns la vreo întrebare, uh, vă rog să-mi reamintiți. Președintele, mulțumesc. Dați-mi voie să le mulțumesc din inimă celor trei invitații ai noștri, chiar dacă domnul Fontaine a trebuit să plece mai repede. Eu cred că a fost o bună oportunitate de a discuta tema, tematica roamingului în detaliu, ceea ce ne va ușura și activitățile viitoare în comisia noastră. Mi se spune că în această după-amiază va trebui să facem schimb, dacă sunteți de acord, între punctele 4 și 6, Asta datorită faptului că invitatul nostru de la punctul 4 se confruntă cu niște dificultăți tehnice în ceea ce privește aterizarea cursei sale. De aceea v-aș propune să tratăm mai întâi punctul 6, apoi punctul 5 și în final punctul 4. Mulțumesc încă o dată, vă doresc o pauză de masă plăcută, ne vedem mai târziu.